So good morning, colleagues. Um, we've um, start this morning with an important item. Bună dimineața, dragi colegi! Începem astăzi de un punct foarte important pus pe ordinea de zi de coordonatorii LIBE. E vorba de uh, discuția de continuare a um, rezoluției adoptate de Parlament în iulie 2018, prin care ceram Comisiei să furnizeze statelor membre îndrumări uh, legate de de, uh, de împiedicarea criminalizării uh, ajutorului umanitar. Uh, avem un studiu detaliat și uh, mă bucur foarte mult că acest studiu uh, este aici uh, pe mesele noastre pentru a discuta directiva privind facilitarea ajutorului umanitar. Problema este că până acum Comisia a spus că nu are nicio intenție de a pregăti astfel de îndrumări Uh, totuși, uh, pe 18 martie avem un eveniment, uh, am avut un eveniment organizat cu Comisia DROI și cu câteva ONG-uri care fac operațiuni de salvare în Mediterană. Unii dintre dumneavoastră ați fost prezenți și cred că cu toții ne-am confruntat cu realitatea faptului că în anumite state membre nu doar că sunt puși sub acuzare aceia care își riscă viețile pentru a-i salva pe alții și că sunt sequestrate navele, dar uh, aceste uh, incidente mai și sunt uh, folosite politic sau ca metode de, ca mijloace de descurajare. Aceia dintre dumneavoastră care au participat la acea reuniune, cred că înțelegeți prea bine toate implicațiile. Aici discutăm directiva privind ajutorul umanitar și putem discuta ce putem face noi uh, în calitate de comisie. De acum încolo, operațiunea Sofia va continua fără vapoare, fără ambarcațiuni, nu vor exista niciun fel de instrument specific pentru activități de căutare și uh, salvare. Și acum avem uh, întrebarea critică legată de operațiunile de cercetare și salvare dacă operațiunea Sofia nu uh, le mai poate face. Toate aceste evenimente foarte importante se petrec și vreau să mă asigur că legislatura aceasta nu uh, se sfârșește fără ca noi să controlăm uh, ce se întâmplă aici, să controlăm situația. În vederea schimbului de opinii de astăzi am invitat uh, un reprezentant uh, al unui ONG care uh, ajută migranții și refugiații de la granițele externe ale Uniunii Europene. E vorba de Milena Zajofi, și președintele ONG-ului Are You Serious? care furnizează asistență refugiaților și solicitanților de azil. Este vorba de un ONG croat în primul rând, vom asculta intervențiile Agenției uh, Europene de Pază de Coastă și Frontiere. Vom vorbi despre uh, această directivă, despre starea actuală a lucrurilor și uh, vom discuta motivele din care Comisia a refuzat să furnizeze îndrumări, să pregătească îndrumări în legătură cu această directivă. Vom începe cu directiva și vom adresa Comisiei această întrebare foarte directă. Michael Shorter va fi cel care ne va răspunde de ce nu doriți să ne pregătiți îndrumări. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Rezultatul abordării noastre comune, europene, um, a fenomenului migrației uh, sunt foarte clare. Noi am um, furnizat uh, foarte multă asistență pentru salvarea de vieți uh, și pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale refugiaților. De asemenea, am contribuit la prevenirea migrației ilegale, încercând să combatem rețelele de trafic uh, de ființe umane. Aceste eforturi trebuie să continue pentru că situația rămâne volatilă în regiune, iar traficanții caută permanent oportunități noi pentru că această activitate de trafic de migranți rămâne o activitate foarte profitabilă cu risc scăzut care atrage grupuri uh, criminale profesionalizate. Centrul uh, împotriva traficului de ființe umane și Europol uh, au uh, lucrat, au jucat un rol foarte important în foarte multe cazuri de trafic de ființe umane. Vreau să menționez acest lucru pentru că în acest context are loc discuția de astăzi. Doresc de asemenea să subliniez că criminalizarea asistenței umanitare reale ar trebui să fie evitată aceasta este poziția clară a Comisiei Europene. Legislația europeană în ceea ce privește uh, ajutarea intrării, uh, facilitarea intrării neautorizate nu cere statelor membre să criminalizeze, să criminalizeze uh, aceste activități. Nu acesta este obiectivul legislației. Legislația tocmai furnizează statelor membre mijloacele prin care să nu impună astfel de sancțiuni de criminalizare. Uh, Înțelegem uh, însă care sunt preocupările dumneavoastră și înțelegem de ce Parlamentul European a atașat atât de multă importanță acestei chestiuni. Comisia recunoaște um, uh, riscul de percepția criminalizării acestor activități. Tocmai de aceea, uh, în 2017 a fost adoptat pachetul uh, referitor la facilitare. Comisia, după analiză, a decis că nu uh, sunt în mod repetat puse sub acuzare organizațiile și indivizii care facilitează uh, trecerea ilegală a frontierei din motive umanitare. Nu există dovezi uh, solide care să îndrepte în această direcție și care să arate clar necesitatea unei modificări legislative. Însă, având în vedere uh, gravitatea preocupărilor legate de acest risc perceput al criminalizării și având în vedere importanța subiectului și evoluțiile actuale, Comisia s-a angajat și rămâne angajată să poarte un dialog cu societatea civilă și cu părțile interesate pentru a permite um, un dialog referitor la punerea în aplicare a legurilor existente. De aceea discutăm cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale și cu organizațiile societății civile. În mai 2018 am avut o reuniune specială pentru acest lucru cu părțile interesate și cu agențiile implicate și după aceea au urmat discuții cu procuraturile din statele membre și cu Eurojust tot anul trecut. Intenția noastră este să creștem numărul acestor uh, reuniuni. Vom avea o, altfel, o reuniune nouă în această primăvară pentru a analiza în termeni concreți impactul asupra actorilor societății civile din uh, Europa în contextul unui proiect specific, proiectul Resoma, între rețelele europene de cercetare din domeniul migrației, un proiect finanțat de Comisie în cadrul programului Orizont 2020. Principalul nostru obiectiv este să creăm și să păstrăm un dialog permanent cu părțile interesate legate de situația de pe teren, în timp ce aceasta se derulează, este în evoluție. De asemenea, doresc să subliniez angajamentul Comisiei de a susține uh, o societate civilă puternică, pluralistă și independentă în statele membre. În baza atribuțiilor sale conferite prin tratat, Comisia va respecta drepturile omului și valorile fundamentale în conformitate cu dreptul european și internațional și va susține și va păstra rolul societății civile europene și a organizațiilor sale pentru a promova drepturile fundamentale și valorile europene atunci când um, circumstanțele o permit și dacă analiza specifică o justifică, comisia uh, va lua măsuri, uh, așa cum a mai făcut-o, uh, în cazul declanșării procedurii de încălcare împotriva Ungariei, atunci când, e vorba, când Ungaria lua măsuri pentru restrângerea limitarea dreptului de solicitare de azil. Uh, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și aștept cu nerăbdare schimbul de opinii de astăzi. Mulțumesc uh, foarte mult. Aș vrea să știu uh, dacă ați avut ocazia să citiți studiul nostru. L-a citit cineva? Nu? No, I'm just because I'm just um, I wanted to just uh, introduce this. Vreau să vă prezint puțin acest punct. V-ați referit la dovezile pe care le-a corectat până acum Comisia. E vorba de ponderea um, criminaliz dovezilor referitoare la criminalizarea activităților societății civile. În discuțiile noastre a apărut uh, ca subiect efectul de descurajare pe care l-au uh, punerile Um, sub acuzare ale anumitor persoane. Poate că nu e vorba de cazuri sistematice, dar chiar și aceste cazuri uh, izolate au un efect uh, mai amplu de descurajare. Dacă o, un ONG care operează în Mediterana este criminalizat, um, atunci uh, alte ONG-uri sunt cuprinse de frică. E vorba de o problemă profundă. Tocmai de aceea dorim uh, aceste îndrumări de la Comisie. Aceasta ar fi o întrebare din partea mea. Sunt sigur că vor fi și alte întrebări din sală, dar Comisia chiar spune că uh, nu există suficiente dovezi Trebuie să înțelegeți uh, impactul mai amplu și efectul de descurajare uh, al acestor activități de incriminare, chiar dacă le sunt izolate. În mai multe audieri pe care le-am avut cu uh, ONG-urile am auzit uh, vorbindu-se despre acest lucru. Cine dorește să intervină acum? Cine urmează? Oh, sorry. Do we have to hear? So apparently we have to hear all the speakers before we... Înainte de a asculta Uh, și răspunsurile comisiei, trebuie să dăm cuvântul tuturor invitațiilor noștri. Okay, but that might dilute um, what we're asking the, why the Commission aren't doing the Galileo. Okay, fine. No, you want to do it the boring way. That's fine. Okay, so because <clears throat> I'm not, I'm not. Îi vom da acum cuvântul doamnei Ana Cristina George. Nu am vrut uh, să tulbur ordinea lucrărilor. Sunteți uh, directorul uh, diviziei de răspuns operațional de la Frontex și cred că știți cam care este direcția discuției noastre de astăzi. Vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc foarte mult, onorați deputați. Bună dimineața! În primul rând doresc să mulțumesc că ați invitat uh, Frontex la această discuție atât de importantă. În limitele atribuțiile sale, Frontex ajută autoritățile naționale să implementeze directiva prin facilitare în mai multe uh, feluri. Uh, pe de o parte, ofițerii Frontex sunt adesea primii care oferă ajutor victimelor uh, traficului. Între 2015 și 2019, Frontex a ajutat la salvarea a peste 310.000 uh, de vieți. Doar anul trecut, 37.000 de migranți au fost salvați cu implicarea Frontex. Pe de altă parte, împreună cu partenerii uh, naționali și cu actorii europeni, precum Europol, Eurojust și operațiunea Sofia, Agenția uh, joacă un rol activ în uh, combaterea traficului de migranți. Uh, ne ocupăm mai ales de aceia care expun la risc viețile migranților, traficanților. Noi vrem să contribuim la combaterea acestor infracțiuni. Sarcinile agenției sunt, se regăsesc în regulamentul cu privire la paza de coastă, și uh, aici vorbim și despre planul operațional și operațiunile de salvare, care sunt o parte esențială din, părțile, din planul operațional în largul mării. Există proceduri foarte clare. Toate astfel de operațiuni de salvare în care este implicat Frontex se află sub controlul și uh, comanda statului membru gazda. După debarcare, Frontex susține identificarea, registrarea și uh, verificarea migranților ilegali. Împreună cu agențiile de control uh, la frontieră a țării uh, gazdă, agenția trimite după aceea migranții către autoritățile competente pentru susținere. Astfel, cei care doresc să solicite azil sunt uh, trimiși către autoritățile de azil. Victimele potențiale de trafic de persoane sunt trimise la poliție și care, la rândul său, îi va trimite către organisme internaționale sau ONG-uri pentru susținere. Minorii neacompaniați sunt uh, încredințați uh, autorităților de protecție a minorilor, iar uh, femeile însărcinate sunt adresate unui organism de îngrijire medicală. OIM-ul și uh, alte organisme sunt implicate în aceste acțiuni, dar și multe ONG-uri locale, Crucea Roșie și Save the Children, Salvați Copiii. Totuși, Frontex se implică nu de mai de mult încă în aceste operațiuni de primire a celor care vin la graniță. Din 2011 Frontex a ocupat de capacitarea statelor membre a unităților de primire în uh, identificarea traficului de persoane și protecția copilului. Am uh, dedicat un întreg proiect uh, ajutorării ofițerilor de frontieră pentru ca să identifice victimele traficului de persoane la intrarea în Uniunea Europeană. Operațiunea de uh, salvare este implementată împreună de autoritățile naționale și de Frontex. Cooperarea Frontex cu autoritățile naționale este organizată în cadrul principiilor generale ale legislației Uniunii transferul de putere, subsidiaritate și cooperarea uh, uh, judiciară se aplică aici. Avem un dialog structurat uh, activ cu ONG-urile prin forumul nostru consultativ. Ca și agenție nouă, Frontex nu participă la discuțiile despre directiva de facilitare. Transpunerea directivei se află la competența statelor membre și uh, fiecare sistem judiciar al statului membru trebuie să decidă dacă a avut loc o facilitare într-un incident sau nu. În concluzie, aș dori să subliniez că cu toții, Frontex, statele membre, organizațiile non-guvernamentale și alții avem uh, obligația să oferim asistență victimelor când ajung în Uniunea Europeană și să lucrăm împreună pentru ca să reducem numărul acestor victime în lunile și anii care vor urma. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președintele, iar acum Milena de la Are You Serious cu Y. Bun venit! Mulțumesc, bună ziua, mulțumesc pentru invitație, sunt Milena Zervici și sunt președinta Are You Serious? Sunt un ONG din Croația pentru ajutor umanitar, implementarea programelor de integrare și monitorizarea încălcării drepturilor omului, uh, adică a refugiaților. Am reportat de multe ori despre returnări legale, despre abuzuri de putere din partea ofițerilor de graniță, de frontieră împreună cu ONCHR și uh, Amnesty International, dar și cu alți actori care au uh, descris uh, mărturiile multor uh, migranți care au fost uh, dați afară pur și simplu din Uniunea Europeană, am încercat să creăm un tablou uh, mai uh, amplu. 7000 de um, expulzări din Croația au fost uh, raportate anul trecut și nimeni nu a fost pedepsit. Una dintre cei care a suferit uh, a fost Madira Cosin ea avea 15 uh, ani și a murit imediat după ce a fost uh, expulzată către Serbia înapoi uh, din Croația. Dacă ar fi avut șansa să solicite azilul, ar fi putut să supraviețuiască, dar poliția i-a ordonat să se întoarcă în Serbia. Însă, nu, la câteva minute, după ce a fost uh, da, expulzată și a părăsit uh, granițele Uniunii Europene, a fost lovită de un tren și a murit. Are You Serious dorește să abordeze această problemă a uh, expulzărilor. Foarte multe astfel de cazuri au apărut în ultima vreme și în loc să răspundem la întrebările care trebuie, Ministerul, Ministrul de Interne a decis Uh, să facă opusul. ONG-ul nostru nu a fost uh, singurul care a suportat aceste consecințe. Aș vrea de aceea nu să vorbesc despre um, conținutul pachetului de facilitare, ci să spun cum noi, cetățenii ai Uniunii Europene, trebuie să fim um, angajați față de valorile fundamentale și libertățile fundamentale pentru toată lumea. Um, cred că directivele nu au uh, atins obiectivul pentru care au fost stabilite și, din păcate, felul în care se face distinția între acțiuni ilegale și acțiuni umanitare este foarte greșit. Din păcate, din cauza acestei lipse de distinții, uh, acțiunile ilegale înfloresc. Ajutorul practic pentru um, um, migranți uh, trebuie să fie acordat cu, așa cum este prevăzut uh, în lege. Însă, de multe ori, voluntarii trebuie să suporte consecințe dacă au încercat să ajute migranții și, din păcate, uh, au de suferit destul de mult. Când oamenii se înnecau, Um, foarte multe uh, bărci au fost confiscate. Este nevoie de o clarificare mai bună în toate statele membre despre ce poate fi considerată facilitarea trecerii ilegale a frontierei sau nu. Întreb acest lucru pentru că în organizația noastră am avut situații în care nu numai un apărător al drepturilor omului în Croația, ci peste tot în Europa am avut probleme reprezentanții zeci de ONG-uri care au aceleași îngrijorări uh, sunt de acord cu mine. Jugendrettet, un ONG care a salvat peste 14, 40.000 de vieți uh, pe coasta italiană între 2016 și 2017, a fost incriminată de către cei care au, uh, invitat, ne-au invitat astăzi uh, uh, pe unii dintre noi uh, să, de, să vorbim despre aceste probleme uh, la nivelul uh, Uh, mai amplu. Și cred că aceste, progres, aceste procese nu pot fi uh, acceptate. Dacă o persoană nu poate să demonstreze că se afla pe teritoriul european, uh, nu mai putem să o ajutăm. Noi încercăm să ne amintim însă de fata care a murit în noiembrie 2017, imediat după ce a fost obligată să părăsească UE. Pe 20 martie 2018, în noaptea, în timpul unei furtuni de zăpadă, ONG-ul nostru a fost din nou lovit. Migranți spuneau că sunt în Croația din nou și că le e frică să fie expulzați din nou. Era un grup de 14 persoane, 11 dintre ei erau copii, cel mai mic avea un an și ne, um, ne rugau să îi ajutăm să aibă un statut legal în Croația. Însă noi am spus că singurul lucru pe care am putut să-l facem este să contactăm poliția pentru ca să informăm despre prezența familiei respective în Croația și să îi ajutăm să ceară azil. Asta este ceea ce am făcut de multe ori înainte și în acea noapte. Pe lângă aceasta, am cerut unui voluntar să meargă la zona de frontieră și să informeze cel mai apropiat post de poliție despre informația pe care o primisem. Familia ilegală de uh, neregistrată a, se afla pe graniță, partea cealaltă a graniței uh, croate Înainte să ajungă poliția acolo, am informat și Ministerul de Interne și am spus și că trei voluntari vor veni la postul de control pentru ca să nu existe neînțelegeri. Însă am auzit că familia a fost uh, expulzată de două ori chiar și avem motive să credem că voluntarul nostru a fost cel care a împiedicat a treia oară uh, expulzarea familiei. Faptul că ei sunt din nou în Croația și pot să depună mărturie despre moartea acelei fetițe uh, a supărat pe cineva foarte tare la minister, așa că două săptămâni după aceea ministerul a venit cu acuzații împotriva voluntarului nostru, spunând că a facilitat o trecere ilegală a frontierei. Au cerut o amendă de 43.000 de euro, închisoare și încetarea activității ONG-ului nostru. Partea financiară a uh, cererilor uh, nu, nu a, va putea fi executată niciodată în, uh, la tribunal am demonstrat uh, că familia era deja în Croația atunci când ne-au contactat și că nu s-a întâmplat nicio trecere a frontierei sub egida noastră. Judecătorul uh, a confirmat că nu am avut contact direct cu familia, ci doar cu ofițerul de poliție și că nu aveam nicio intenție de a facilita vreo activitate ilegală. Totuși, voluntarul a fost considerat vinovat din cauza neglijenței cu care a acționat, curtea spunând că el ar fi trebuit să acționeze ca și cum nu au for fi fost în Croația familia, deși familia se afla deja în Croația. Astfel de acrobații uh, legale au permis uh, ministrului de interne să ne discrediteze activitatea și să conecteze ceea ce facem noi cu activități legale. De aceea, atunci când uh, noi am monitorizat și raportat despre alte acțiuni, nu le-a convenit acest lucru. Ministerul a, a început și o campanie de defăimare împotriva familiei fetei, iar uh, dincolo de toate procedurile, familia a fost uh, deținută și nu a avut acces la avocat. Ombudsmanul croat a spus că uh, a dat informații relevante, inclusiv înregistrări dinaintea morții lui Madena și a Ministerul a făcut totul de a, pentru a sabota această investigație. Între timp, mai mulți, multe, mulți refugiați au venit să vorbească cu uh, ONG-ul nostru, unii venind chiar la Zagreb, alții trimițând um, dovezi de localizare cu localizare GPS pentru ca să arate că sunt deja în Croația încercând să legalizăm statutul lor uh, prin intermediul ofițerilor de poliție, am încercat să facem ce am putut. Unii dintre ei s-au adresat poliției direct, unii dintre ei, ca familia lui Madena, au mai experimentat uh, expulzări în alte ocazii. Pentru toți însă am făcut același lucru. I-am uh, transferat către cel mai apropiat post de poliție unde puteau solicita azil. Iar uh, după aceea veneam la postul de poliție pentru a vedea dacă um, drepturile lor au fost respectate. Însă, de multe ori, mulți au fost deținuți în secția de poliție peste 10 ore. Poliția i-a amenințat și le-a spus că vor fi um, acuzați penal dacă tot continuă să ceară azil am anunțat o conferință de presă pentru ca să anunțăm presiunile pe care le fac uh, ofițerii de poliție pe ONG-urile noastre și poliția atunci de, a um, descins la locuințele celor care trebuiau să ia cuvântul la această conferință de presă și um, conferința de presă a încercat să fie uh, sabotată, au încercat să saboteze conferința de presă în același timp. Astfel de intimidări și de faimări publice uh, sunt uh, aplicate împotriva multor militanți pentru drepturile omului. De aceea avem nevoie de linii directoare foarte clare pentru toate statele membre despre ceea ce este considerat sau nu facilitare de trecere ilegală a frontierei. Avem exemple concrete de penalizare pe care vi le-am uh, povestit înainte. Dacă Comisia nu reușește să creeze aceste linii directoare, atunci Comisia va lucra împotriva ONG-urilor, împotriva cetățenilor, împotriva ajutorului uh, umanitar și um, Marea Mediterană se va transforma într-un cimitir și mai mare. Noi nu vre- vrem decât o monitorizare foarte clară. Dacă nu, foarte mulți vor fi expulzați din nou în mâinile traficanților și criminalilor. Pentru mine, ca cetățean european, acest lucru este inacceptabil și sper că este inacceptabil pentru oricine din această sală astăzi. În concluzie, ONU a lansat o declarație pe bună dreptate pentru uh, apărătorii drepturilor omului. Acum este momentul ca și Comisia să permită apărătorilor drepturilor omului să-și facă munca fără teamă de a fi incriminați. Trebuie ca toate statele membre să știe cum pot să trateze și uh, migranții care ajung la frontieră cum pot acționa legal. E nevoie de claritate în situația legală actuală pentru ca să prevenim alte tragedii și dacă puteți să ne ajutați, măcar puteți să ne spuneți ce ați face dacă ați fi în locul nostru, pentru că în momentul uh, de față eu nu pot să garantez securitate juridică pentru voluntarii noștri, chiar dacă ei acționează conform legii. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Haideți să dăm cuvântul direct colegilor și o să încep cu Birgit Zipel. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că un lucru e foarte clar. Trebuie să combatem uh, criminalii oriunde acționează. Însă, puteți să ne dați câteva cifre pentru ca să demonstrăm că activitățile de, de criminali, activitățile criminale și de traficanți au crescut atunci când noi, Uniunea Europeană, am făcut din ce în ce mai dificilă venirea în um, Europa. Am creat uh, în uh, Ungaria, România um, și Seuta și Melila am creat bariere, am încercat să împiedicăm migranții să vină în Europa cu orice preț. Putem să îi împiedicăm pe oameni să vină în Uniunea Europeană numai pentru că ei folosesc uh, traficanții. Cred Credeți că acei oameni nu au uh, motive să ceară uh, azil? Încercăm să incriminăm oameni care de fapt își riscă viața în Mediterană sau în alte locuri. Dar eu cred că ideea în spatele confiscării uh, bărcilor și incriminării oamenilor nu numai în Mediterană, ci și în alte zone, nu este de fapt penalizarea lor, ci ideea în spatele acțiunii este să se transforme în imposibil uh, în imposibilă munca celor care lucrează în domeniul acesta, pentru că s-ar putea să intri în închisoare pentru 20 de ani uh, dacă te ocupi de migranți, aceasta s-ar putea să ducă la o intimidare astfel încât nimeni să nu-i mai ajute. Nu vorbim despre penalizare, ci vorbim despre împiedicarea ajutorării oamenilor. Dar ajutorarea oamenilor și salvarea lor nu este numai o datorie internațională, umanitară, din partea noastră, ci ceea ce facem. Deci ceea ce facem noi este complet ilegal, ceea ce face comisia este ilegal. Aș dori să știu și dacă aveți vreo informație despre ceea ce se întâmplă cu migranții ilegali în Europa. Știm că foarte mulți dintre ei rămân în Europa, foarte mulți uh, lucrează în Europa. Unii dintre ei nu au fost niciodată înregistrați controlați și angajatorii explicându-le că acționează ilegal pentru că îi exploatează, pentru că lucrează pentru ei? Cred că sunt foarte multe întrebări la care trebuie să răspundem și cred că este foarte dureros că acest continent spune mereu că noi suntem continentul drepturilor, democrației, Uh, drepturilor umanitare și noi întoarcem privirea. Noi colaborăm și cu paza de coastă din Libia și odată am întrebat comisia, poate că dumneavoastră ați putea să repuneți această întrebare, paza de coastă libiană nu îi lasă pe oameni să părăsească Libia, sunt obligați să se întoarcă pe coastă. Ce se întâmplă după aceea? și uh, un membru al comisiei a spus, da, noi controlăm ce se întâmplă acolo. Cum controlați ce se întâmplă? Am întrebat. Păi suntem pe vase și ne uităm ce se întâmplă. Bineînțeles că nu avem niciun control asupra ceea ce se întâmplă în tabere, avem rapoarte despre atacuri violente, torturi și altele, mai ales și în taberele oficiale avem rapoarte despre expulzări care nu sunt permise și aș vrea să știu ce uh, face Comisia, ce face Frontex concret Uh, în ce manieră concretă susținem noi uh, ONG-urile care încearcă să facă munca pe care din ce în ce mai multe state membre nu sunt dispuse să o facă. E bine că Sofia a început să acționeze, supraveghem acum uh, situația din Mediterană cu roboți, cu bărci, măcar știm câți mor ce facem însă concret? Care sunt pașii următori și cum putem să prevenim ca această Uniune Europeană devine din ce în ce mai mult o Uniune în care valorile nu sunt respectate? Vă mulțumesc. Barbara, te rog. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări pentru cei trei oratori. Către reprezentanta Comisiei, Aș dori să vă spun, în primul rând, că problema nu este uh, rap- dorința de a, acție, de a acționa rapid a Parlamentului, ci mai degrabă dorința de a uh, găsi o soluție a celor care sunt în taberele de pe coasta libiană și despre care vorbim acum. Vorbim acum despre ei pentru că Mediterana a fost uh, golită de nave de salvare, pentru că operațiunea Sofia nu se mai ocupă de aceste salvări. Nu mai există nave cu care să facă salvări, ci numai um, unități de training pentru paza de coastă, iar ONG-urile au fost de asemenea eliminate din Mediterană. Dumneavoastră spuneți și că nu aveți uh, dovezi, evidence de încriminare și penalizare a ONG-urilor, aceste probe există și le aveți și dumneavoastră. Deci nu știu ce mai așteptați pentru ca să le numiți probe. În acest cadru aș vrea să mulțumesc foarte mult lui Milena Zaiovici pentru activitatea pe care o desfășoară și pentru dovezile pe care ni le-a oferit cu privire la politica de pushback uh, a Croației față de uh, către Bosnia și către Serbia. Aș dori să știu și în legătură cu moartea fetiței uh, afgane. Dacă acest caz a ajuns în fața CEDO. Este vorba de un caz pe rol, se știe în ce moment a ajuns judecarea acestui caz. Și aș dori să mă adresez și că lui Ana Cristina Horche de la Frontex pentru ca să vorbim despre infracțiuni de fapt, vreau să vorbesc despre uh, aceasta cu toți vorbitorii, pentru că sunt din ce în ce mai multe infracțiuni, din ce în ce mai multe acuzații la adresa ONG-urilor. Există și un nou tip de infracțiune, acel uh, legat de trafic, care deja există, dar există și unul nou, acum, o nouă specie de infracțiune, despre care se vorbește foarte mult în guvernul italian. E vorba de pirateria maritimă. Nava comercială care a ajuns în Malta de curând a fost acuzată că a facilitat pirateria maritimă, pentru că migranții pe care i-a salvat, chiar dacă n-au fost înregistrați în Libia, au amenințat că se aruncă în mare. Și uh, se scrie în raport că au uh, cerut uh, deturnarea vasului, dar nu e adevărat, au amenințat că se aruncă în mare. O altă nouă specie de infracțiune este următoarea. Acțiunile de căutare și salvare amenință mediul marin, după părerea anchetelor care sunt în desfășurare în Italia, pentru că e vorba de nave iaht și nu de nave de salvare. Este incredibil uh, cât de multe infracțiuni au apărut ca ciupercile uh, acum uh, inventate toate pentru ca să elimine din Mediterană toate ONG-urile după ce au uh, înlăturat și operațiunea Sofia. Deci acum uh, Mediteranul este în mâinile pazei de coastă libiană. O întrebare, în fine, către doamna Ana Cristina Iorg de la Frontex. Noastră știți că uh, S-a publicat o scrisoare acum câteva zile. E vorba de directoarea de la Digi Home, de la Comisie, în care se legitimează paza de coastă libiană. E vorba de o scrisoare pe care guvernul italian a incorporat-o într-o directivă de hotărârea închiderii porților uh, Italiei. Aceasta a fost uh, trimisă domnului Fabris Legeri. Și aș vrea să vă rog dacă puteți să ne transmiteți uh, scrisoarea pe care a scris-o Legeri comisiei, pentru că cred că a exprimat dubii și au, a, sau a pus întrebări pe, la care comisia a răspuns cu o scrisoare care pare să fie scrisă, parcă ar fi scrisă de ministrul Salvini. Mulțumesc! Thank you, I'm um, just... Mulțumesc foarte mult, uh, Barbara, pentru că mai avem și alte subiecte pe ordinea zi. Rog colegii să fie mai uh, conciși. Ana Gomes, te rog, da. Garda de coastă libiană este o ficțiune inventată despre noi. Oricine care cunoaște Libia și care cunoaște oamenii din Libia și care a lucrat în Libia știe că uh, paza de coastă e doar o miliție numită paza de coastă care torturează migranții și face trafic de migranți și face bani din migranți. În legătură cu mafiile din toată Europa. Este scandalos că autoritățile europene continuă să vorbească despre garda, paza de coastă libiană, ignorând această realitate. Este absolut scandalos să vedem că drepturi de bază, legislația internațională și legislația mării sunt, încălcat, sunt încălcate în picioare de Uniunea Europeană, de guvernele noastre, care uh, uh, împiedică ONG-urile care salvează vieți pe mare sau pe uscat și le denunță și luptă împotriva potriva acestor ONG-uri care încearcă să împiedice expulzările ilegale, așa cum spunea uh, antevorbitoarea, uh, a cărei muncă uh, o apreciez foarte mult. Deci acești oameni, ONG-urile, fac o muncă decentă, morală, umanitară, de principiu, uh, munca unor apărători a drepturilor omului și cei care încearcă să-i criminalizeze sunt fasciști, absolut fasciști. Și dacă Comisia nu vede acest lucru, uh, atunci ce face Comisia? Iertați-mă să vă spun, domnule Șocă, dar această idee pe care ne-ați spus-o că criminalizarea trebuie să fie evitată, asta este o foarte slabă, o poziție foarte slabă din partea Comisiei. Comisia trebuie să fie gardianul tratatului. Comisia este cea care ar trebui să spună statelor membre care fac uh, expulzările ilegale și criminalizează ONG-urile că ei sunt criminali, ei Într-adevăr, guvernele care, eh, ca, eh, guvernul fascist al lui Salvini sau eh, cei care fac ce fac în Croația, ei sunt cei, membrii guvernelor care fac asta sunt cei care trebuie să fie criminalizați, pentru că ei sunt cei care nu respectă dreptul internațional, principiile dreptului omului și decența, principiile decenței de bază și ei sunt cei care permit traficanților de ființe umane să opereze, pentru că ne deschizând modalități sigure și legale pentru migranți sau pentru refugiați de a veni aici, ei le fac treaba traficanților, pentru că, evident, oamenii neavând alternativă legală, atunci își pun mâinile în uh, viață, mâi, viața în mâinile uh, traficanților. Ei sunt oamenii care ar trebui criminalizați. Și eu, ca cetățean portughez, cu oficiali portughezi în Frontex și sunt mândră de munca pe care au făcut-o și într-adevăr au salvat vieți și n-aș accepta ca niciun portughez să fie într-o organizație ca Frontex dacă principala obligație n-ar fi să salveze vieți, pentru că asta e obligația oricui din Uniunea Europeană și sunt îngrozită de faptul că Comisia are o poziție îngrozitoare, așa cum este cea pe care tocmai ați uh, exprimat-o și Sper că mă voi uh, alătura în curând celor care salvează vieții Mediterana după ce voi pleca din acest uh, Parlament. Uh, vreau să mă refer la comentariul Barbarei Spinelli în legătură cu această scrisoare. Această scrisoare o să o invoc cu comisarul Avramopoulos când vine și dacă poate face și același lucru dacă vei fi la acea parte a discuției. E o scrisoare a Comisiei către Frontex pe 18 martie și conform noi Amnesty International. Bun, nu avem uh, scrisoare. Scrisoarea probabil că a fost, uh, a fost o, transmisă printr-o scurgere și uh, scrisoarea informează uh, paza de coastă libiană în legătură cu prezența unor nave aflate în dificultate în zona Sirte. Deci o să-l întrebăm pe comisar dacă putem să vedem această scrisoare. Sunt unele chestiuni uh, suplimentare legate de această problemă, de această uh, scrisoare, dar o să-l întrebăm în legătură cu asta mai târziu în cursul zilei când vom discuta cu el. Malon are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să spun că prima problemă sistemică aici este orice modalitate legală de a ajunge în Europa devine imposibilă. Lipsa căilor legale e problema sistematică. Asta înseamnă că cei care facilitează Uh, trafic, uh, facilitează uh, venirea acestor oameni, salvează vieți, pentru că altfel ce ar trebui Bun, dacă facilitezi ceva care oricum este ilegal, faci asta numai pentru a salva vieți. De atâtea ori e vorba despre a salva vieți. Deci această directivă este greșită de la început, pentru că nu există modalități legale și sigure de venire. Asta trebuie spus. Și al doilea lucru, cred că e foarte provocator să ascultăm Comisia și Frontex-ul, și citez Comisia, criminalizarea asistenței umanitare pur ar trebui evitată. Vă auziți ce spuneți? Ar trebui să fie adoptată. Nu, ar trebui să fie pro, uh, interzisă. Trebuie să fie interzisă. Deci unde am ajuns dacă spunem astfel de lucruri? Și când auziți uh, martorii care spun cum voluntarii sunt uh, trimiși la închisoare și amendați cu 43.000 de euro, ce fel de viitor apărați pentru noi toți? Așadar, trebuie să spun că este foarte provocatoare această atitudine și Comisia Europeană sunteți acum complici uh, uh, în această activitate și în punerea uh, sub semnul riscului a vieții oamenilor. Deci, trebuie să-ți spun, Milena, că îți mulțumesc că te afli aici și pentru că ne-ai povestit uh, despre Madina și familia ei, pentru că asta cred că ne aduce un pic la realitate în această comisie Uh, și realitatea cred că e destul de absentă la nivelul Comisiei Europene, în răspunsurile Comisiei Europene și ale Frontexului și trebuie să spun de asemenea că uh, ai spus în prezentarea ta 7000 7000 de expulzări legale. trebuit să fim uh, scandalizați și noi și Comisia și Frontex în legătură cu aceste încălcări ale dreptului internațional. Uh, deci ideea este că ONG-urile încearcă să respecte nu doar principiile umanitare de bază, ei încearcă să respecte legislația internațională și europeană și dumneavoastră nu o faceți. Ba chiar îngreunați acest lucru. Deci asta e situația pe care o avem în această sală și în afara acestei sene. Unii dintre noi am scris o scrisoare în care subliniem acest lucru, aceste șapte mii de expulzări uh, și uh, pune sub semnul întrebării renoirea finanțării pentru Croația în acest domeniu și cerem acțiune imediată. Dacă aveți rapoarte uh, în legătură cu aceste expulzări legale, ar trebui să acționați și să rezolvați problema și să susțineți ONG-urile. Deci întrebarea mea este cum veți uh, deveni partea soluției în loc să fiți partea problemei, cum sunteți acum. Și un alt lucru vreau să știu de la tine, Milena, pentru că aud, uh, văd ce muncă faci, uh, aud uh, cererile pe care le adresezi Comisiei Europene și te rog să dai mai multe detalii ce tip de susținere îți trebuie, pentru că știm că există anumite riscuri, știm că sunt multe ONG-uri. Ce îți trebuie de la noi pentru a face acest lucru să meargă? Pentru că susții uh, Uh, legea de a susții și principii umanitare de bază. Deci aș vrea să știu ce putem face uh, în solidaritate. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și acum uh, Grazie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorilor care sunt astăzi cu noi aici. Aș vrea să mulțumesc și eu uh, lui Are You Serious, lui Milenei, pentru că ne-a povestit ce s-a întâmplat, pentru că astfel am aflat și noi mult mai bine. Mulțumesc pentru că aici a adus o mărturie atât de evidentă, atât de importantă, pentru ca să înțelegem ce se întâmplă aici, în Europa. Mi se pare absurd această dezbatere, această incriminare în fără nicio jenă organizațiilor non-guvernamentale care nu fac decât să umple o lacună uh, care uh, instituțională pe rutele acestea și nu e vorba numai de rutele mediterane unde foarte mulți colegi am cerut o, o misiune europeană de uh, salvare și de căutări. Dacă am fi uh, face acest lucru, am fi coerent cu drepturile fundamentale pe care le-am stabilit ca bază a Uniunii Europene, salvarea de vieți pe mare. Și pe ruta balcanică însă care, la, cărora, uh, pe care mulți ar vrea să o vadă închisă, mulți funcționari. Vreau să vă spun ce se întâmplă la frontiera dintre Bosnia și uh, Croația unde mii de persoane sunt uh, într-o situație disperată, inumană, fără acces la îngrijiri medicale sau asistență legală de vreun fel. Trebuie să ne întrebăm de aceea dacă dumneavoastră vedeți ceea ce se întâmplă. Nu putem să așteptăm doar răspunsul, da, suntem conștienți. Uh, pentru că, de exemplu, Bosnia a primit milioane de euro de fonduri europene pentru a garanta condiții minime de demnitate pentru primirea migranților care solicitau azil. De aceea nu se înțelege de ce Comisia monitorizează atât de prost folosirea eficientă a acestor resurse. Eu pot să vă dau uh, materiale foto și video care arată uh, cum se încalcă drepturile fundamentale din partea autorităților croate și principiul de non-respingere colectivă. Avem videouri care demonstrează acest lucru. Nu puteți să vă prefaceți că nu înțelegeți ce se întâmplă. Am avut și o interpelare parlamentară cu 20 de colegi pentru ca să cerem uh, comisiei dacă și cum dorește să verifice uh, acuzele de uh, încălcări sistematice, de furturi din partea autorităților croate, de încălcarea drepturilor pentru cei care încearcă să traverseze frontiera. Ne-au trebuit 5 luni pentru ca să primim în fine un răspuns de la comisie. De ce oare a fost nevoie de 5 luni? Am întrebat de asemenea și dacă Frontex ar fi prezent uh, la acea graniță, ar putea să monitorizeze ceea ce se întâmplă. Se poate așa ceva? Iată așadar, după ce am primit acest răspuns foarte întârziat din partea comisiei, este o obligație să verificăm care sunt uh, care este veridic seriozitatea acuzelor față de autoritățile croate? Sau vrem să continuăm să tolerăm aceste încălcări? Juventa, uh, Open Arms, Proactiva, Sea-Watch, uh, Are You Serious? Toate acestea sunt, uh, de fapt, organizații care ne spun cum se folosește uh, incriminarea împotriva lor la fața locului. Vrem să tolerăm acest lucru mai departe? În ceea ce privește directiva de facilitare, ar trebui să devină obligatorie clauza care uh, vorbește despre acordarea asistenței umanitare. Trebuie să spun că acolo unde clauza este obligatorie, în Italia totuși efectele nu se văd din cauza că nu se aplică, din cauza guvernului, desigur, și din păcate și din partea unor, uh, unor autorități judiciare uh, care deschide cu obstinență diverse anchete împotriva unor ONG-uri sau împotriva unora care de fapt nu au făcut nimic. Și vreau să trag o concluzie acum. Aș dori să putem încheia mandatul acestui Parlament cu răspunsuri mai clare. Avem un paradox juridic Insuportabil. Nu putem uh, să acceptăm ca uh, Comisia Europeană și uh, ONU să ne spună că Libia este un port sigur și în același timp să finanțăm paza cost de coastă um, libiană care încarcă în mod regulat drepturile fundamentale și care închide persoane în uh, infernul închisorilor libiene, unde sunt încălcări de drepturile omului și torturi la ordinea zilei. Aș vrea să ne dați răspunsuri mai clare. Mulțumesc! You'll be lucky. Președintele, mulțumesc că uh, ați vrea dumneavoastră să vă dea răspunsuri mai clare. Domnul Giro, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Jeżeli widzimy jakiś cel polityczny czy społeczny, który trzeba zrealizować, dacă dorim ca scopurile noastre politice sau sociale să fie îndeplinite, n-ar trebui să ne uităm la legislație. Asta este o sursă de populism cu care am, teoretic cel puțin, vrem să luptăm. Ale jeżeli my sami czujemy się w prawie, to żadne... Asta este o abordare învechită a politicii. Deci putem să ne luptăm cu oponenții noștri dacă credem că avem dreptate, n-ar trebui să nu mai avem nevoie să mai respectăm și legea. Articolul 11 din regulament uh, și îmi pare rău asta despre demnitate umană și alte abordări. Ana Gomes nu mai este cu noi. Tocmai a, a plecat din sală, dar tocmai a acuzat uh, niște guverne europene că ar fi fasciste și uh, asta e foarte emoționant și foarte grăitor pentru că pentru că a acuzat guvernul croat domnul, guvernul domnului Plankovici, care este și el membru a acestei, acestui parlament, deci țările europene sunt uh, țări democratice și până acum niciuna nu a fost uh, găsită vinovată conform articolului 7 uh, că ar fi nedemocratică. În rest sunt doar opinii. Opiniile sunt în regulă, dar nu sunt mai mult decât asta, opinii. Deci aceste declarații nu sunt uh, admisibile. Cred că președintele uh, Parlamentului ar trebui să reacționeze la astfel de declarații agresive și din uh, experiența mea concluzionez că Claude, președintele nostru, nu va reacționa pentru că se pare că majoritatea poate evalua minoritatea oricum dorește, dar articolul 11 trebuie totuși respectat. Nu cred că declarațiile Anei Gomes ar trebui să fie tolerate. Dacă sunt tolerate, înseamnă că regulile noastre interne sunt încălcate. Ale naprawdę poruszamy się w kwadraturze koła. Istnieje. Suntem într-un cerc vicios Există probleme, dificultățile se multiplică uh, când vine vorba de cazuri în care sunt implicați migranții și uneori este greu să se ofere asistență umanitară. E dificil. Este dificil să reacționezi uh, chiar dacă direcția este înspre Uh, ajutorul umanitar. Și sigur, eu sunt în favoarea uh, statului de drept, în favoarea respectării uh, legilor și regulilor. Mulțumesc. Ultima contribuție, doamna Holmeier. Äh, Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Voi interveni doar câteva minute. Această acuzație generală împotriva guvernului croat sau oricărui alt guvern pe care tocmai am auzit-o e problematică, această acuzație a colegii la SND. Știm și noi situația din Croația și nu e o situație simplă. Țările care trimit, sunt țări care pur și simplu trimit uh, oamenii în alte țări, cum ar fi Italia, și ca să scape de ei și să se ocupe altcineva de ei. Ah, și e păcat că în cadrul mandatului Frontex nu se pot trimite oamenii înapoi în, în alte țări. Deci oamenii care stau în Serbia nu vor să fie trimiși în țările, înapoi în țările lor de către Serbia. Cred că dacă Frontex ar face aceste operațiuni, s-ar face lucrurile într-un mod mai uh, Uh, regulamentar și mai sigur și pe baza unor decizii legale. Deci cred că asta a fost o decizie greșită când uh, s-a luat, pentru că înseamnă că cei care nu vor fi oricum lăsați să intre în Europa pentru că nu au motive să ceară azil, nu pot fi trimiși înapoi și nici măcar nu putem să ajutăm acești oameni, nu putem să-i ajutăm să-i trimitem înapoi și asta, cred, este problematic. Și un al doilea comentariu este că probabil ar trebui să ajutăm guvernul croat mai mult. Autoritățile se chinuie în Croația să facă față situației și Frontex și alții ar trebui să încerce să ofere asistență ca să se reducă tensiunile și să se îmbunătățească situația. Asta nu înseamnă însă că oamenii pot pur și simplu să fie aduși în Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că oamenii care au dreptul să vină în Uniune să vină și cei care nu se poată fi trimiși înapoi. Și ar trebui să ne respectăm legile și regulile. Nu putem pur și simplu să decidem că toată lumea care vrea să, care hotărăște că e refugiat sau solicitant de azil poate să vină în uh, Europa. Trebuie ca legea să fie îndeplinită, să fie implementată corect. Și ONG-urile trebuie să respecte uh, legea. Sunt total împotriva criminalizării ONG-urilor, dar cred că și ONG-urile trebuie să acționeze conform regulilor. Pentru că uh, într-adevăr ele pot fi foarte utile și pot face o contribuție utilă. În Germania avem uh, ONG-uri foarte utile și atunci când realmente oferă asistență, ar trebui să primească și resursele financiare necesare ca să-și îndeplinească sarcinile și asta înseamnă că trebuie să putem continua să oferim asistență, oamenilor. Deci trebuie să fim mai nuanțați în argumentele noastre, n are niciun rost să uh, pictăm lucrurile în alb și negru să ne înfuriem, asta fac populiștii. Președinte, mulțumesc, nu, suntem în întârziere, o să-i rog pe cei trei colegi să se concentreze pe întrebările care au fost uh, puse puse, să nu țină discursuri și comisiei. Uh, comisia, vă rog să vă concentrați pe ce ați spus și pe ce au repetat colegii și anume care sunt dovezile care vă îndeplinesc, vă împiedică să faceți orientările, pentru că mi se pare absurd. Există suficiente dovezi și natura discuției este uh, legată de actele intermitente ale ONG-urilor. Deci se întâmplă peste tot în diferite puncte ale frontierei mediteranene și impactul politic al acestor cazuri este enorm. Și aveți această abordare între statele membre. Deci este un, uh, o cerere absolut rezonabilă a Parlamentului. Sigur că e dificil pentru că aveți de-a face cu state membre diferite, dar răspunsul pe care l-ați dat inițial mă tem că din nou ne face să credem că Comisia uh, fuge speriată de statele membre. Bun, nu puteți să răspundeți la această întrebare, dar încercați să explicați de ce. Bun, sunt membrii care au pus întrebări și au plecat. De ce nu reușiți să răspundeți la această întrebare? Ce vă împiedică să faceți ceva și apropo, uh, Comisia PETI a avut această inițiativă și măcar nu e comisia noastră. Deci ce spun ONG-urile este că nu încurajează imigrația legală. Ei vor claritate ca să nu mai fie criminalizate. Deci, haideți să clarificăm acest lucru. Înainte de sfârșitul mandatului să avem o poziție foarte clară. Cel mai că nu încurajăm imigrația, ci căutăm mai multă claritate, astfel încât ONG-urile Uh, nu doar uh, sunt în uh, prima linie, ei oferă și ei să nu fie criminalizați și doamna Olma are dreptate foarte complicată în statele membre, dar acestea sunt niște orientări, că nu salvăm lumea întreagă. Aici vă încurajăm doar să faceți niște orientări. Și începește problema Frontex. O să discutăm problema scrisorii cu domnul Avramopoulos când va veni. Deci vă rog să răspundeți la aceste întrebări cât mai concis cu putință. Thank, thank you very much. Um, I mean, I, I think what... Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, fără îndoială, e vorba de o problemă foarte complicată pentru că mm, ajungem în dreptul penal. Mi-ați spus să nu uh, țin acum o prelegere, dar am foarte multe comentarii, unele dintre ele destul de contundente Nu faceți nimic, spune președintele. Îi se răspunde, nu, nu este adevărat. În ceea ce privește îndrumările, Comisia întotdeauna am lucrat la acest subiect, am făcut în primul rând o evaluare, am făcut o evaluare serioasă. E vorba de dreptul penal aici, e vorba de un subiect foarte delicat ce ține de competența națională, nu trebuie să vă spun eu acest lucru. Uh, Ehm, nu putem uh, pătrunde prea mult pe uh, acest uh, teren al dreptului penal. Nu vreau să vă dau însă impresia că am încheiat, că am închis ușa. Am auzit ce au spus colegii, au dreptate. Vom ține cont de observația dumneavoastră, vom examina situația Vom analiza de aproape toate elementele, toate studiile. Vom analiza oricum subiectul în uh, detaliu. Vreau să subliniez că Comisia este foarte angajată uh, și uh, pune mare preț pe munca excelentă a, societ- a organizațiilor societății civile. Înțelegem că acestea își desfășoară activitatea adesea în uh, circunstanțe foarte dificile. După cum am mai spus, în cazurile în care este cazul, uh, în care avem temei, am luat măsuri foarte ferme. Am declanșat inclusiv proceduri de încălcare. Acest lucru este foarte clar. Comisia acționează în calitate de gardian al tratatelor și acționează atunci când are temeiul adecvat. Să nu cumva să credeți că nu ne facem treaba la comisie, ne o facem, însă ne o facem pe baza dovezilor clare. Mulțumesc! Aveți dovezile. Problema este că nu vrem uh, să se îndepărteze comisia de această practică bună, sănătoasă. Uh, ați luat, uh, ați declanșat procedurile de încălcare când a fost presiune din statelor membre, însă acum apucați pe altă cale și dacă spuneți lucruri precum nu avem dovezi când dovezile există, iată, un raport de la Comisia PETI e un dosar foarte gros, după cum vedeți. E faptul că spuneți că e vorba de drept penal uh, ne frustrează foarte tare. E vorba de îndrumări în legătură cu uh, jurisdicțiile statelor membre. E vorba de îndrumări care să ajute ONG-urile să nu ajungă în situația de a fi criminalizate. Dacă răspunsul este nu uh, doresc acest lucru statele membre, nu le place, atunci acesta este răspunsul, dar nu uh, ne dați, uh, nu spuneți uh, că nu uh, aveți dovezi și că e vorba de drept penal. Noi suntem uh, la sfârșitul uh, mandatului și uh, trebuie să știm clar despre ce e vorba aici, dacă nu ne putem baza pe comisie să se facă progrese în acest dosar. Cred că îmi răstălmăciți cuvintele. Eu n-am spus că nu sunt dovezi. Am spus că nu sunt dovezi suficiente. Ba da, sunt suficiente dovezi. Uh, cred că am susținere din sală când spun că sunt suficiente dovezi. Este absurd ce spuneți. Frontex, doriți să răspundeți în legătură cu această scrisoare? Eu nu uh, sunt uh, în măsură să răspund la scrisoarea pe care ați menționat-o. Eu nu pot răspunde la întrebarea care mi s-a adresat, dacă aceasta este singura. Da. Eu vreau să Mă refer la cazul uh, micuței uh, Vedina. Curtea Europeană a trebuit să intervină de trei ori um, spunând că Croația trebuie să elibereze și să le permite să-și contacteze avocatul. Um, procurorul croat, în ciuda solicitărilor Curții Europene de Justiție, um, a încheiat um, acel dosar al fetiței fără a se fi găsit vinovatul. Noi sperăm uh, să se facă până la urmă dreptate. Ne-am ocupat de dosar. În ceea ce privește dosarul în care suntem noi incriminați, noi am făcut apel. Cred că vom aștepta ani de zile până când uh, Curtea Supremă uh, va emite un verdict. Ni s-a discreditat sistematic munca și activitatea Cred că avem nevoie de 43.000 de euro. Sperăm să nu fie necesar până la urmă. Încă ne bazăm pe faptul că în Croația operează statul de drept. Preferăm să ne concentrăm pe necesitățile solicitanților de azil. Uh, sperăm să există posibilitatea reală de a solicita protecție internațională fără a fi expulzat sau bătut. Uh, e vorba de articolul 13 al um, codului Schengen Um, care este articolul care justifică expulzările, însă se ignoră articolul 14 care previne expulzările. Refugiații trebuie să-și poată regulariza statutul juridic fără a fi criminalizat. Trebuie a Comisie Europeană să definească mai bine regulile și să-și definească poziția, pentru că acum uh, guvernul croat uh, citează recomandările Comisiei împotriva refugiaților. Noi sperăm să se respecte dreptul de ambele părți. Mulțumesc celor trei uh, vorbitori pentru uh, participarea la discuție. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 9. Am să vă invit la prezidiu, suntem în întârziere. Uh, Așa că până ajungeți aici am să prezint subiectul. Este vorba de bilanțul de calitate, de verificare a adecvării migrației legale, lansat de Comisia în 2016. După, uh, ar fi trebuit să încheiem acest exercițiu la începutul anului 2018. Mai multe elemente, printre care și ca cartonașul albastru au intervenit, am, uh, s-au făcut și studii în legătură cu costul ne-Europei și al migrației legale. În Parlament nu reușim nici măcar să ajungem la o primă lectură, pentru că din cauza cuvântului migrație, unele grupuri politice nu vor să facă niciun fel de progres la, în acest dosar. Deci poziția noastră este foarte, foarte proastă. Nu este de această dată vina Comisiei. Comisia uh, are o poziție bună. Din păcate, grupurile politice din Parlamentul European nu uh, au poziții la fel de frumoase. E vorba uh, de un bilanț al calității uh, din punctul de vedere al migrației ilegale. Nimeni nu uh, are o poziție bună, deci putem să oprim discuția chiar aici. Dacă aveți ceva mai bun de făcut, putem să întrebăm grupurile politice dacă vor să trecem la prima lectură sau nu, sau vreți să luați cuvântul, să ne spuneți dacă va exista migrație legală în următoarea legislatură. Ehm, de fapt, aici nu este vina comisiei, nici nu e nevoie de participarea dumneavoastră. De fapt, eu știu foarte clar a cui este vina. Acum e un fel de glumă migrația legală în Uniunea Europeană. Domnule Uter, ehm, vă vom da cuvântul întâi dumneavoastră, după care ehm, colegii și ne vorbi despre costul ne-Europei, cam care credeți că este situația în acest moment, uh, dacă ne fim la Cartea Albastră? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați deputații, având în vedere introducerea pe care ați făcut-o, trebuie să spun că există migrație legală. E vorba de uh, schema celor 50 de mii care este implementată. E vorba de proiecte pilot care sunt derulate în domeniul migrației legale. Um, noi am raportat pe acest subiect acum câteva săptămâni și aceste proiecte pilot sunt implementate și avem și o carte albastră. Mă bucur că ați menționat-o și mă bucur uh, că ați spus și că nu uh, comisia este vinovată pentru eșecul cărții albastre. Consiliul a avut o poziție restrictivă aici. Asta nu înseamnă că cartul albastru, uh, cartea albastră nu funcționează. Și Parlamentul este vinovat, spune președintele. Da, um, este clar. Doream să verificăm dacă politica noastră privind migrația legală și achiul actual în domeniul migrației legale, un cadru um, foarte um, Um, răzleț, uh, destul de subțirel, dacă sunt adecvate. Complexul acesta al migrației legale este... Uh, fenomenul acesta este unul foarte complex. Parlamentul a solicitat uh, efectuarea unor studii și cred că avem acum pe masă o serie de dovezi clare pe care ne putem întemeia viitoarele politici. Cele două studii au fost uh, deja puse în contextul politic mai larg, având în vedere uh, criza migrațiilor și, și uh, dată fiind situația granițelor europene, în ultimii trei ani Uniunea Europeană s-a concentrat foarte mult pe prevenirea migrației ilegale, pe gestionarea granițelor externe și pe gestionarea eficientă uh, oamenilor care sosesc în Europa solicitând protecție. Cred că există un consens politic larg în Europa în sensul necesității de reducere a migrației ilegale în măsura posibilului, însă nu ne putem opri aici. Trebuie să fim sinceri, nu putem să ne oprim aici. Trebuie să gestionăm migrația în mod cuprinzător Um, gestionând migrația ilegală, dar și adresând urgențele în același timp. Avem migrație legală din motive uh, umanitare, avem nevoie de migrație legală pentru piața muncii și trebuie să există coridoare legale către Europa în negocierile noastre cu statele terțe pentru a putea avea și noi ceva de oferit. Din aceste motive, Comisia a promovat deja migrația uh, legală în uh, Agenda Europeană 2015, în uh, comunicarea privind migrația legală din septembrie 2018 și în cel mai recent raport de progres din martie 2019. Care sunt rezultatele bilanțului de calitate? Ei bine, se confirmă importanța unei politici de migrație eficiente ca element cheie al politicii complete a Uniunii Europene pentru gestionarea migrației sunt elemente pozitive în achiul comunitar existent în domeniul migrației legale. Vă dau exemple. Se sporesc drepturile resortisanților uh, din state terțe care au permis legal de ședere și se vizează protecția vieții de familie. Uh, la bilanț s-au identificat mai multe aspecte în care impactul a fost limitat în ceea ce privește atragerea um, oamenilor pregătiți, necesari pentru piața muncii și în ceea ce privește mai multe eh, chestiuni critice orizontale, cadrul juridic este fragmentat și eh, prezintă mai multe lacune. De asemenea, am identificat probleme de punere în aplicare, în special în ceea ce privește transpunerea directivei privind migrația legală. Desigur, va depinde de următorul Parlament și de următoarea comisie ce se întâmplă în continuare, concluziile politice ale acestui bilanț de um, calitate vor fi trase de cei ce urmează. Uh, trebuie să ținem cont de chestiuni importante. În primul rând, avem nevoie de o abordare mai armonizată, mai eficientă pentru a atrage lucrători calificați uh, cu înaltă calificare. Um, avem nevoie de ghiduri de aplicare ale uh, directivelor și trebuie să uh, vedem care sunt lacunele și inconsecvențele identificate. Urmează câteva modele pe care vi le va prezenta uh, colegi, colegi, vi le vor prezenta colegii mei care au uh, funcționat foarte bine în Canada, Noua Zeelandă și nu numai. E vorba de modele uh, conduse de cerere, alte mecanisme de selectare a lucrătorilor, candidații la migrație ar fi selectați într-un grup preliminar Um, unele dintre aceste modele nu pot fi transpuse direct în Uniunea Europeană, însă există câteva chestiuni care ar putea fi adaptate la contextul european, precum preselecția și formarea unui grup preliminar. Trebuie să reflectăm asupra acestor aspecte din studiu și să tragem concluzii toate instituțiile și uh, actorii consultați în contextul bilanțului de calitate, printre care și statele membre, au subliniat că dacă există uh, o valoare adăugată permanentă a cadrului comun privind migrația legală, un lucru promițător, și au subliniat și necesitatea unei perspective termen lung asupra migrației, însă, în paralel, trebuie să ne ocupăm și de provocările imediate. În ce măsură trebuie extinsă politica europeană de migrație legală. Aceasta va fi una dintre subiectele, una dintre temele pe care va trebui să le cântărim în lunile următoare. Bilanțul de calitate poate reprezenta un bun început pentru analizele viitoare. Trebuie să ne asigurăm că, migrația, că politica actuală privind migrația în este uh, adecvată că face față provocărilor și așteptăm cu interes opiniile dumneavoastră astăzi și discuția pe marginea rezultatelor bilanțului de calitate. Ultima observație, domnului președinte, știm, uh, ve- vedem că e vorba de cum alegem să vedem uh, dacă paharul este pe jumătate plin sau pe jumătate gol, dar Cert este că este ceva în pahar, trebuie să-l umplem până la capăt. Mulțumesc. Eu aș spune că nu există niciun fel de pahar, paharul nu există, e în dulap, nici măcar nu l-a scos nimeni și nimeni nu toarnă nimic în pahar. Ar trebui să primiți un premiu pentru că dați impresia că avem un mecanism de migrație legală, uh, ca și uh, acel mecanism de strămutare, dar de fapt uh, de relocare, care de fapt nu înseamnă migrație legală. Noi uh, am crezut în inocența noastră că statele membre spun că trebuie să avem coridoare legale ca să oprim uh, migrația uh, ilegală, credeam că vor și face ceea ce predică, dar am fost naivi. Forțele populiste din Parlament nu pot nici măcar să revizuiască uh, un document referitor la înalta calificare, pentru că apare în el uh, cuvântul migrație, cam acesta este stadiul la care am ajuns. Deci, uh, poate că ar trebui să existe o versiune mai realistă a ceea ce a spus dumneavoastră. Nu pot exista coridoare legale, pentru că uh, E clar că e foarte multă ipocrizie la mijloc. Nu va vorbi nimeni de coridoare legale pentru a descuraja migrația ilegală. Deci, din păcate, nu sunt la fel de optimist ca dumneavoastră. Încă o dată nu e vina comisiei, de deci această dată e bine că aveți un uh, discurs, o poveste de spus, care sună bine. Acum uh, vom asculta de ce e nevoie de migrație legală. Vom asculta o prezentare a colegilor noștri de la EPRS, de la Centrul de Cercetare al Parlamentului. E vorba de uh, Wouter van Balehoi și de Elodie Tirion. Um, ne vor prezenta um, și cei de la CEPS, Centrul pentru Politici Europene, uh, un uh, dosar. Doamna Vosliuter va avea cuvântul la sfârșit. Domnul Baldehoi. Uh, <laughs> Mi-e destul de greu să încep această intervenție după tot ce am auzit, dar o să fac tot ce pot. Vreau să vă prezint costul uh, unei zero Europe în domeniul migrației aici și mulțumesc foarte mult ajutorului colegilor de la SEPS pentru că colega mea este și ea un autor al, acestei, al acestui studiu. Înainte să discutăm despre migrația ilegală, cred că n-are rost să clarificăm că este vorba de o parte a unei cereri pe care ne-ați adresat-o dumneavoastră de a vedea care este costul unei non-Europe în uh, domeniul uh, libertăților civile și migrației. Aș dori, în primul rând, să clarific de ce facem acest lucru aici. Ceea ce am menționat deja în 1983 într-un raport uh, scris pentru acest Parlament despre non-Europa, care ar însemna non-ocupare, non-creștere, decadență, uh, ca parte a aceluiași fenomen care, pe care viața cotidiană îl reflectă în mare parte, așa cum era cazul probabil în anii aceia. Concluziile acestui proiect, așa cum vom vedea în briefingul următor, este să vedem care sunt barierele și lacunele în domeniul de politici, justiție și uh, securitate. Aceasta este mai ales o nepunere în aplicare a valorilor și legislației și a unor lacune legislative în anumite cadre. Vorbim aici de unele pe care le-am menționat chiar astăzi înainte. Aceste deficiențe au un impact la nivel individual, mai ales în prevenirea exercitării libertăților fundamentale și drepturilor fundamentale, dar au și un impact negativ economic de 180 de miliarde de euro. Vă dați seama ce am putea face cu acești bani ca să putem uh, să facem societățile noastre mai sigure și mai libere. O altă opțiune pe care o avem uh, pentru legislatura următoare ar include o, o, un mecanism pentru a pune în, pune în aplicare mai bine democrația, instrumentele sale, crearea unor uh, căi uh, legale sigure pentru migranți și finalizarea cadrului de libertăți fundamentale. Dacă vorbim despre impactul drepturilor fundamentale, vedem aici două dimensiuni interesante pe care putem să le analizăm. Când vorbim despre migranți, trebuie să ne uităm la ruta migrației. Și dacă ne uităm la uh, efectele negative, vedem că ele se cumulează pe această rută în secunda în care uh, statul membru uh, și jurisdicția intră în contact efectiv cu respectiva problemă efectele negative încep să se cumuleze. O altă concluzie importantă a impactului lipsei drepturilor fundamentale este că avem impact direct și indirect, care, un impact care exacerbează problemele în viețile oamenilor. Deci nu trebuie să ne uităm imediat la daunele materiale și imateriale, ci și la ceea ce se întâmplă în domeniul performanței educaționale, al ocupării dar și a sănătății mentale și fizice din cauza unei lipse de acțiune și lipse de cooperare la nivelul Uniunii Europene. Vedem aici un tabel care acumulează toate impacturile negative și barierele, ale barierelor și lipsei de cooperare la nivelul Uniunii Europene. Cred că trebuie să clarificăm în primul rând că avem o linie punctată în jurul acestui chenar care uh, arată lipsa de punere în aplicare a drepturilor fundamentale și libertăților fundamentale. Știm că corupția are un cost foarte mare, ceea ce e o parte din uh, drepturile fundamentale, dar nu este toată imaginea. Trebuie să vedem ce de fapt se întâmplă în momentul în care nu avem societăți care aplică drepturile fundamentale și nu sunt garantate în aceste societăți drepturile. Când discutăm despre cifrele acestea, trebuie să ne mai gândim și că anumite zone afectează numai uh, anumite grupuri, uh, LGBTI, de exemplu, dar avem în același timp și zone în care avem mai multe resurse decât e nevoie. Autodeterminarea este unul din domeniile în care trebuie să vedem care este impactul non-garantării uh, acestor drepturi pentru oameni. Vedem și uh, chenarul portocaliu în dreapta, în colț, 22 de milioane de miliarde de euro și vreau să mă concentrez pe acesta. Concluziile raportului, care va fi elaborat uh, după aceea și de alții după mine, este că ambiția europeană care a fost uh, exprimată acum 20 de ani este să fie tratați non-naționalii UE într-un mod decent și corect, dar nu s-a atins acest obiectiv din cauza lipsei de colaborare în domeniul uh, standardelor drepturilor omului, dar și în domeniul standardelor de muncă. Acțiunile, non-acțiunea europeană duce la pierderea de încasări de venituri, la pierderea de uh, oportunități și în același timp nu pot fi uh, folosiți lucrătorii pentru ca să uh, umple acele goluri care sunt create de către schimbările demografice. Iar pentru cei care sunt uh, aici, uh, este vorba, în acest uh, chenar este vorba de aceștia, deci vă dați seama când îi luăm în considerare și pe ceilalți. Comisia a menționat câteva opțiuni. O mai bună implementare și aplicare a legii pare un lucru evident. Un alt standard important la care ar trebui să se gândească următorul Parlament este extinderea legislației UE pentru a include alte sectoare adoptarea unui cod de migrație, este momentul să acționăm de la zero și să vedem ce putem face. În funcție de ceea ce hotărâm, avem 22 de miliarde de beneficii individuale și economice pe care am putea să le uh, avem. Vreau să-i dau cuvântul colegei mele mai departe acum. Thank you so much. Uh... Mulțumesc foarte mult! În primul rând, uh, vreau să mulțumesc uh, Comisiei Libe pentru că a cerut acest studiu și pentru interesul de a, pe care l-a arătat, pentru că este vorba de o valoare adăugată pentru toată lumea. E vorba de un efort de colaborare care a dus la acest studiu, de cercetare interdisciplinară, legală, politică și uh, de știință. costurile non-Europei. Aceasta este abordarea noastră. A însemnat mai întâi să identificăm lacunele juridice și barierele practice în uh, cadrul acestui actual în domeniul migrației. Apoi am încercat să evaluăm implicării Europei și sper că statele membre să înțeleagă că momentul soluțiilor naționale a trecut și în acest domeniu și în multe alte domenii. Deci ori avem o poziție europeană comună, ori nu o să avem o soluție. Deci aici avem o problemă. Îmi pare rău că statele membre nu se mișcă mai repede, dar cred că asta trebuie să facem și avem foarte mulți uh, actori implicați, pentru că altfel vom pierde. Mulțumesc, Birgit, pentru acest comentariu. Barbara, doreai să spui ceva? Se nu e troppo tardi, e giusto... Dacă nu e prea târziu, fiind că sunt raportor din umbră cu privire la directiva blocardului european, aș dori să vă spun că am senzația că um, Comisia este prea optimistă atunci când vorbește despre Consiliul care ar fi înțeles valoarea adăugată a proiectului, a unei armonizări și a legalizării acestei căi. Dacă am înțeles eu bine din uh, interpretare, spune doamna deputat. Eu uh, cred că Consiliul nu a înțeles nimic din acest proiect și ar fi vrut să îmbunătățească sau să întărească ricastul uh, blue cardului. Iar uh, blue cardul este în momentul de față un status quo care nu funcționează. Iar documentul uh, dumneavoastră despre costurile non-europei îl confirmă acest lucru. Funcționează numai într-un singur stat, în Germania. Dacă ar funcționa, eu cred că Comisia nu ar fi făcut o propunere de modificare. În final, vreau să spun că de fiecare dată când Comisia ne spune că trebuie să ne uităm la paharul pe jumătate plin, de fiecare dată când un nou om politic folosește această expresie, pe mine mă îngrijorează foarte mult. Înseamnă că s-a întâmplat ceva foarte grav despre care nu mi-am dat seama. Mulțumesc! Okay, thanks, Barbara. Mulțumesc, Barbara. Nu avem foarte mult timp pentru răspunsuri, dar totuși e clar că cineva golește paharul sau paharul nici măcar nu există. Cred că putem urmări această analogie. Cred că problema cu măsurile legate de migrație legală Bun, uh, sunt și eu responsabil pentru unele dintre ele, admit acest lucru. Uh, lucrurile sunt foarte amestecate și foarte slabe. Bun, uh, angajații sezonieri sunt necesari. Uh, e o măsură de protecție și o măsură de migrație legală. După aceea avem transferurile susținute de corporații, pentru că e vorba de emigranți cu capacități profesionale mari și au fost uh, susținuți și Consiliului a plăcut uh, această măsură și tot a fost nemaipomenit. Problema acum este că și o revizuire uh, slăbuță duce la reacții negative din partea Consiliului și Parlamentului și sunt de acord cu doamna Spinele că nu există foarte mult optimism și nu e, voia, nu e vina Comisiei, uh, dar uh, cred că există un uh, pericol, așa cum a spus doamna Sipol, ca oamenii să nu înțeleagă costul lipsei de implicare de la nivel european în acest domeniu. Da, din nefericire, tot ce are pe el cuvântul migrație e problematic. Poate totuși Comisia nu va ceda, nu va renunța, deși va, e greu de văzut cu următorul Parlament și cum, ar, cum va arăta el dacă lucrurile vor fi prea ușoare. Dar există cel puțin o moștenire aici și o tradiție și colegii descriu de ce. Deci mulțumesc foarte mult, domnule pentru prezență și participare și pentru că ne-ați oferit uh, uh contribuția noastră. Mulțumesc colegilor de la IPRS și acum de la Serviciul de Cercetare a Parlamentului și acum trecem la punctul următor. We're now going to go on to the uh, Eurojust point. Și acum trecem la punctul legat de Eurojust, deci rog pe colegi să Vin uh, în față. Okay, colleagues, we're running um, a bit behind time, so uh, we'd go straight to this point 10. Uh, suntem întârziere, dragi colegi, deci haideți să trecem direct la punctul 10, o prezentare a raportului anual Eurojust de către președintele Eurojust, Ladislav Hamran. Bun venit, Ladislav! Și este o plăcere să-i urez bun venit președintele Eurojust. Am uh, avut multe ședințe împreună, multe discuții Comisia știe foarte bine ce s-a făcut și care sunt nevoile agenției și am intrat în câteva detalii uh, legate de buget și mai departe. Și mulțumesc colegilor care se interesează de activitățile Eurojust, pentru că există o necesitate. Cred că înțelegem cu toții că Eurojust uh, are anumite nevoi speciale care trebuie susținute și vedem acest lucru la sfârșitul mandatului nostru, dar ne veți da mai multe detalii în prezentarea raportului anual care acoperă toate activitățile importante ale Eurojust, inclusiv Ordinul European de Investigații și așa mai departe. Uh, vă reamintesc, dragi colegi, în decembrie avem nou regulament Eurojust care va începe să Sperăm să se aplice și să dea Eurojust uh, operațion, uh, abilități operaționale mai mari. Așadar, uh, Vladislav, îți dau cuvântul. Te rog să ne prezinți raportul tău anual. Mulțumesc. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, domnule Moraes, mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat și ne-ați dat ocazia să prezentăm raportul Eurojust uh, pentru 2018. Uh, prezint acest raport Comisiei Libe în compoziția actuală pentru ultima oară și asta îmi dă o ocazie foarte bună din motivele menționate de președinte să vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea de care ne-am bucurat în timpul mandatului noastră. În mandatul nostru ați arătat că vă pasă despre siguranța, de siguranța Europei și că vă pasă de cetățenii europeni și de asemenea vă pasă de noi, de autoritățile judiciare și din domeniul aplicării legii. Vorbesc cu dumneavoastră în calitate de procuror. Procurorii joacă un rol foarte important în lanțul de securitate al Uniunii Europene. Procurorii se asigură că criminalii sunt trimiși uh, la închisoare pe baza unor dovezi puternice obținute legal cu un uh, proces corect, cu respectarea drepturilor și valorilor fundamentale. Uh, procurorii sunt în miezul uh, lanțului european de securitate și vă sunt uh, recunoscător pentru susținerea clară demonstrată de această comisie. Și vă mulțumesc pentru că vă pasă de noi. O să vă prezint raportul anual. În prima parte voi vorbi despre trei cazuri și mai târziu voi aborda și provocările viitorului uh, pentru agenția mea și, practic, provocările pentru întregul sistem european de uh, justiție penală. Uh, probabil ați auzit de operațiunea Polino, un exemplu concret de cooperare de succes europeană în lupta cu crima organizată transfrontalieră și acest caz a fost selectat pentru că arată clar ce pot realiza țările atunci când colaborează și sunt susținute de agenții europene cum ar fi Europol și Eurojust. Acest caz a început în 2014 ne-a fost transmis de către autoritățile olandeze care au detectat un caz de uh, spălare de bani prin mici restaurante și magazine de înghețată și în curând uh, au descoperit legături cu Germania și au vrut să întâlnească cu omologii lor din Germania și să vadă ce se întâmplă acolo și ce dovezi există, uh, ce informații există împotriva suspecțiilor din cazul lor. Așadar, ca să scurtez uh, povestea, au fost câteva ședințe s-au organizat câteva întâlniri și două țări au descoperit că mai există și legături în alte părți, și anume cu Italia, cu Belgia. Și acesta a fost motivul pentru care am uh, dezvoltat un caz multilateral la Eurojust și de asemenea a trebuit să implicăm partenerii noștri din Europol, pentru că au existat contribuții din partea statelor membre la Europol și Europol, datorită acestei contribuții, a pregătit un uh, raport analitic și imaginea acestei activități criminale a devenit mult mai clară. S-a stabilit că se importau droguri din America Latină prin porturile Anver și Rotterdam și ele erau vândute mai ales în Germania, iar profiturile erau apoi spălate în uh, Olanda. Lucrând în uh, diferite țări, uh, rețeaua mafiotă spera să scape de atenția autorităților și pot confirma că dacă s-ar fi investigat separat fiecare parte a lanțului ar fi părut așa ca un fel de act izolat, uh, mai degrabă decât o parte a unei rețele criminale internaționale și din acest motiv, pentru a colabora și pentru a aduna dovezi admisibile, aceste țări au creat echipe comune de investigare susținute de Europol și Eurojust și aceste echipe au cerut și susținere financiară și timp de trei ani cu fonduri europene, această echipă de investigare a primit 180.000 de euro din fonduri europene și în schimb, uh, rezultatul uh, uh, pentru această cheltuială a contribuabilului european este impresionant. 84 de suspecți arestați, 2 milioane de euro de active rezultate din criminalitate confiscate și 2 tone de cocaină cu o valoare de 1 miliard de euro de asemenea a fost confiscată. Deci asta este ce considerăm un indicator de performanță foarte bun. Și de asemenea, uh, asta ne arată că nu putem subestima niciodată cazurile care par foarte mici la început și care însă după multă muncă de cercetare penală se dovedesc a fi de fapt niște cazuri multilaterale, multinaționale și cu rezultate impresionante. De ce? Și unele cazuri știți că durează ani de zile, altele cer însă procurorilor să acționeze foarte rapid și o să vă împărtășesc un caz legat de exploatarea copiilor, un caz deschis în august 2018. O femeie suedeză a fost acuzată de abuzarea sexuală sistematică a propriilor copii și foarte rapid după ce uh, s-au descoperit înregistrări în Suedia, Europol și Eurojust, Eurojust au primit cererea de a ajuta autoritățile uh, care s-au ocupat inițial de caz. Mai întâi trebuia localizat un suspect și după, aceea, după ce am aflat loca- locația am putut să emitem un uh, mandat de arestat, arestare european în formatul și în limba necesară și asta este ce am făcut în acest caz. Uh, am facilitat executarea mandatului european de arestare și de asemenea ordinul european de uh, investigare pentru a putea să facem percheziții domiciliare și mulțumită uh, bunei legislații pe care o avem, am putut să arestăm suspectul și uh, de asemenea datorită implicării serviciilor sociale care ne-au ajutat uh, punând în siguranță copiii, am putut uh, restabili justiția. Și n-aș putea să nu menționez uh, în prezentarea mea cazurile de terorism. Știm cât de importantă este lupta antiteroristă pentru Uniunea Europeană și pentru cetățenii europeni și câtă atenție este dată acestui subiect particular. Anul trecut aveam de-a face cu aproximativ 200 de cazuri de terorism, ceea ce este din nou o creștere față de anul anterior și acest caz, dacă acest, acest caz particular despre care vorbesc e un foarte bun exemplu în legătură cu Uh, reacția foarte eficientă pe care justiția o poate avea față de anumite amenințări de securitate. Acum o săptămână și jumătate, acum 10 zile, s-a oferit suport Eurojust autorităților maghiare și belgiene și poate că ați auzit că un cetățean sirian a fost arestat în Ungaria suspectat de implicare activă în asasinarea a 20 de oameni și din nou Eurojust a fost contactat și ne-am asigurat că s-a oferit uh, informații uh, autorităților competente și pe baza acestor autorități putem aresta suspecții și putem, uh, putem începe procedura de predare. De asemenea, am avut de-a face cu diferite tipuri de uh, terorism, atacuri în Mali, Burkina Faso, Coasta de Fildeș, 2015-2016, care au uh, ucis 74 de oameni și au provocat mulți răniți. Am menționat uh, acest caz dintr-un motiv, pentru că uh, vedem că există uh, o tendință de, de la acțiuni bilaterale sau naționale către o dimensiune multinacională, multilaterală. În ce în ce mai multe țări sunt implicate în investigațiile noastre și un rol mai uh, important uh, este îndeplinit de țări terțe. De aceea trebuie să fim uh, deschiși față de cooperarea în afara Uniunii Europene și de aceea încercăm să dezvoltăm un parteneriat solid Uh, cu diverse regiuni, printre care și Africa de Vest, de exemplu. Deci schimbul de informații, schimbul de dovezi devine din ce în ce mai important în ce privește cazurile de terorism. De aceea susținem uh, inițiativa a uh, șapte state membre de a crea un registru european antiterorist uh, la Eurojust care să ne permită să detectăm mai rapid legăturile între cazurile existente. Doamnelor și domnilor, uh, asta este partea legată de cazurile noastre. Acum dați-mi voie să vă spun care sunt provocările care stau în fața noastră. Ele sunt trei. În primul rând, digitalizarea și tehnologiile IT, cooperarea cu state terțe și lupta de a păstra nivelul actual de servicii pe care Eurojust îl poate oferi uh, statelor membre. Într-adevăr, digitalizarea devine o problemă pentru că în această lume din ce în ce mai digitalizată, mulți procurori sunt încă forțați să lucreze într-un mod uh, izolat. Sistemele naționale nu au fost uh, gândite să funcționeze uh, pe baza schimbului de informații cu parteneri din străinătate. Acesta este motivul pentru care Eurojust propune actorilor implicați o nouă viziune din acest punct de vedere. În decembrie anul trecut am propus o nouă viziune numită uh, Justiție Digitală, Digital Justice. Motivul pentru care facem asta e foarte simplu. Ce vedem este că în acest moment Eurojust primește informații în diferite formate, prin diferite canale și în diferite limbi și, drept rezultat, uh, informațiile care sunt deja în sistemul național trebuie reintroduse manual datele au nevoie de traducere în statele membre sau la nivel european și e nevoie de multe eforturi din ambele părți ca să se îndeplinească obligațiile statutare. Așadar, statele membre salută inițiativa Eurojust și suntem mai mult de, decât bucuroși să continuăm împreună cu Comisia Europeană analiza acestor chestiuni și sperăm că asta va contribui la ceva tangibil în viitorul apropiat. Menționez că nevoia de cooperare, am menționat nevoia de cooperare cu țări terțe în cazurile teror, de terorism, dar asta nu se aplică doar la terorism, e o, un principiu general pentru că criminalitatea este globală și la o problemă globală e nevoie de un răspuns global de o soluție globală. În ce privește statisticile, vedem că din ce în ce mai multe cazuri se deschid uh, în, la Eurojust, în, uh, cazuri cu legătură în țări terțe. Anul trecut, 1300 de cazuri care implicau uh, țări non-UE și pur și simplu pentru a facilita cooperarea cu țări din afara Uniunii, am vrea să ne concentrăm în special pe țări din Balcanii de Vest, din Orientul Mijlociu, din regiunea latinoamericană Ultima provocare, banii, resursele. Într-adevăr, uh, provocarea viitorului va fi să păstrăm nivelul de servicii pe care le oferim acum. Anul trecut, 3300 uh, de cazuri au fost deschise la Eurojust. Acestea sunt contribuții voluntare sau referiri de cazuri din partea statelor uh, membre către Eurojust Asta reprezintă o creștere de 22% și alte 3300 de cazuri sunt cazuri vechi, cazuri uh, în, încă nerezolvate, deci împreună în total susținem statele membre în peste 6500 de cazuri. Și o facem cu un buget relativ modest, 38,6 milioane de euro, ăsta e bugetul nostru și pot doar să citez uh, raportul nostru recent uh, privind viitorul cadru financiar multianual în care spuneți că ar trebui să ne concentrăm pe activități care aduc cea mai înaltă valoare adăugată folosind indicatori cheie de performanță și cred că este un indicator foarte bun și convingător și prin urmare o să vă uh, spunem și mai multe lucruri despre acest subiect. În ce privește uh, viitoarele perspective financiare, le vedeți pe ecran. Trebuie să spun că ne concentrăm, ne uh, confruntăm cu anumite constrângeri financiare. Asta este mm, deranjant pentru că alte agenții uh, similare primesc mai mult. De exemplu, Europol în următorul CFM primește 33% mai multe fonduri decât în actualul cadru financiar multianual și ar putea să vă mai dau și alte exemple. Da, ele sunt la pagina 37 din raportul anual și motivul pentru care menționez această situație e foarte simplu. Ce vreau să subliniez aici este că uh, rețeta succesului nostru în domeniul cooperării judiciare este că putem să colaborăm. Și acest uh, cuvânt magic, uh, colaborare, e foarte important. Ne temem că dacă întărim partea de poliție și neglijăm partea de justiție, creăm un blocaj judiciar pe care nu vrem să-l avem, pentru că ar putea să aibă anumite consecințe. Dar uh, las uh, acest lucru la latitudinea noastră și în încheiere o invitație. Eurojust Uh, organizează uh, o zi a ușilor deschise pentru toți candidații la uh, următorul Parlament European pe 2 mai. Deci toți cei care ar dori să știe mai multe despre activitățile noastre sunt invitați pe 2 mai. Sediul nostru este deschis tuturor candidaților în alegerile europene. Președintele, mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Uh, vom avea trei vorbitori doar, doamna Gomez, doamna Grisbeck și doamna Ginici. Și după aceea toată lumea un minut, da? Nu e posibil, nu? Nu e posibil. Ar trebui să fie pentru că vine domnul comisar și după aceea o să avem un milion de întrebări și pentru ele ultima lui vizită. Deci vă rog toți uh, să nu vorbiți mai mult de un minut. Da, răspunsul este nu. Dar vă rog să nu vorbiți mai mult de un minut. Mulțumesc, domnule președinte, pentru raportul noastră. Uh, toată susținerea pentru rolul jucat de Eurojust, cred realmente că Eurojust uh, face o diferență și mai ales când ne gândim că luptăm cu crima organizată transnațională și cu criminalitate care uh, se infiltrează în toată societatea noastră și încearcă să îi captureze pe cei care sunt implicați în luarea deciziilor, inclusiv în guvern, într-un mod cât se poate de insidios și pentru tot felul de scopuri, inclusiv, uh, desigur, uh, terorismul. Pentru scopuri legate de terorism. Și, din acest punct de vedere, aș vrea să vă întreb care este, ce poate face Eurojust pentru a-i proteja pe lansatorii de alerte o preocupare a acestui Parlament. În curând vom uh, Uh, uh, votat directiva privind protecția lansatorilor de alerte și mă gândesc mai ales la cazul uh, lui Pintu, sursa principală din Football Leagues, care este acum arestat în Portugalia după ce a fost extradat și Football Leagues este exact un caz de organizație mafiotă care afectează fotbalul cu implicații enorme la nivel politic și economic. Deci rolul Eurojust va fi extrem de important și aș vrea să vorbiți despre acest caz pentru că în țara mea se, întreab, se pun foarte multe întrebări în legătură. Bun, e în regulă, a înțeles întrebarea. Vă rog să fiți conciși pentru că vine comisarul Avramopoulos și vom avea un milion de întrebări și nu avem decât timp limitat. Natalie, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc uh, președintelui Eurojust pentru acest raport și eu sunt, ca și colega mea, o susținătoare ferventă a acestei uh, agenții care întărește uh, Uniunea pe Justiție Mm. și arată cât de importantă și de necesară este această agenție în momentul în care anchetele devin din ce în ce mai transnaționale și transfrontaliere și când vedem toate ramificațiile care există, cum a spus foarte bine. Eurojust aduce valoare adăugată în materie de cooperare judiciară. Rapid am două, trei întrebări de pus. S-a vorbit despre lupta cu terorismul, momentul cel mai important uh, al prezentării raportului noastră s-a referit la acest uh, domeniu și în, în comisia uh, dedicată terorismului am insistat asupra importanței legăturii dintre Eurojust și Europol și nevoie de cooperare pentru a susține acțiunile pentru a repera în mod eficace pe potențialii teroriști din acest punct de vedere, evident, uh, memorandumul semnat cu Europol, um, Eurojust Europol, pe care îl salut, uh, uh, mă face să întreb care sunt viitoare, viitorii pași concreți de întărire a cooperării, cum au evoluat schimburile de informații, ați vorbit despre provocările digitalizării și de caracterul izolat al investigațiilor naționale putem uh, merge către uh, ideea unor schimburi sistematice de informații și, în fine, în ce privește crearea parchetului european, cum se va organiza această cooperare concret, uh, cooperarea cu acest parchet și privind reforma Eurojust? Am fost raportor pe acest. Deci unde suntem cu implementarea? Mulțumesc. Mulțumesc Caterina Cilici și apoi Cristin Vergiat și după aceea am încheiat. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc uh, președintelui pentru aceste, președintele Amro pentru această prezentare. Eu, ca italian, că am crezut întotdeauna în cooperarea judiciară, în schimbul de informații, în acea rețea de colaborare care este foarte importantă pentru a combate crimele transfrontaliere. Voi continua să susțin acest proiect, am susținut proiectul Eurojust de încă de la început și toate eforturile noastre. Aș avea foarte multe întrebări, dar voi încerca să vă pun doar două întrebări și două comentarii. Noastră ați vorbit de existența unui, unei rețele de criminalitate organizată mafioză. Uh, Uh, mafiotă. Noastră uh, știți că în legislația actuală există instrumente care să poată să combată uh, criminalitatea organizată sau, având în vedere diferența de legislație între statele membre, n-ar trebui să facem un pas înainte pentru a armoniza, pentru a putea să avem o noțiune comună, măcar a ceea ce înseamnă crima organizată. Și în legătură cu același subiect vreau să vă spun și foarte repede pe în octombrie uh, anul trecut a fost renoită Convenția de la Palermo, uh, la care au semnat 189 de state. Și ar fi bine poate să îmbunătățim colaborarea cu țările terțe. Convenția de la Palermo, la care Uniunea Europeană a aderat, între ghilimele, poate că ar trebui să fie un instrument util și cum am putea să valorizăm această convenție? Și o întrebare specifică cu care închei pe o temă pe care mi se pare că nu s-au făcut foarte multe și că e nevoie să continuăm eforturile în ciuda tendinței în diminuare a migranților. Mă refer aici la traficul de migranți. Uh, acțiunile de combatere uh, la adresa traficanților, eu zic că trebuie să facem mult mai mult aici. Aș dori să știu dacă puteți să-mi spuneți, vă rog, care este părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența aici și pentru că de bine ați muncit în această direcție și uh, pentru tot ce a făcut Eurojust pentru a combate criminalitatea. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Verja. pentru că ne așteaptă domnul comisar. Mari Cristin, te rog. Dați-mi, vă rog, timpul uh, de care am nevoie. O să încerc să vorbesc foarte pe scurt. Eurojust coopère Eurojust uh, face cooperare judiciară internațională. Parlamentul European uh, întotdeauna uh, are dubii când vede cooperare judiciară internațională în funcție de țările cu care facem acest schimb. Văd că la pagina 30 din raportul dumneavoastră, cu surprindere, că Eurojust coopera cu Libia, singura țară care este citată uh, Um, în raport uh, din zona Mediteranei. Știm cu toții aici că în Libia nu există niciun sistem judiciar, deci aș vrea să știu în ce constă cooperarea aceasta um, între Eurojust și Libia și mai ales în ce constă în ce constau cazurile pe care le tratează Eurojust împreună cu Libia în domeniul uh, traficului de migranți, pentru că e ceva cel puțin uimitor uh, uh, în realitatea libiană. Aș vrea să adresăm o întrebare legată de acest subiect, pentru că mi se pare destul de grav ce se întâmplă. Da, um, dacă nu veți reuși să răspundeți la întrebări astăzi, uh, vă rog să țineți legătura cu uh, deputații și să le răspundeți. Și vă rog să fiți și concis. Da, am să fac tot ce mi stă în putință. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări și pentru interesul manifestat. În legătură cu prima întrebare, protecția lansatorilor de alertă și cazul Rui Pinto. Eurojust susține statele membre și protejează avertizorii de integritate. Aceasta este o chestiune legislativă. Parlamentele naționale sunt cele care trebuie să reglementeze, să stabilească condițiile de protecție a avertizorilor de integritate. În cazul lui Pinto, trebuie să vă spun că, într-adevăr, era vorba de el era un lansator de alertă într-un alt caz care a fost extradat din Ungaria în Portugalia în legătură cu un alt caz, nu în legătură cu cazul uh, în care coopera cu uh, autoritățile judiciare și polițienești. În legătură cu al doi, a doua întrebare, rolul Europol și uh, cooperarea între Eurojust, Europol, PPO, Partidul European și în ce va consta schimbul de informații. Noi uh, dorim să avem un schimb sistematic de informații oper- operaționale între Eurojust, parchetul european și alte instituții. Acest lucru este deja o cerință în regulamente um, care se referă și la accesul la uh, bazele de date, accesul imediat. Um, Uh, acest acces um, în cazul în care sunt rezultate pozitive ale căutorii sau nu. Trebuie să vedem dacă vom avea și fondurile suficiente pentru implementarea acestei solicitări, acestei cerințe juridice. În cazul Polino există nevoia de legislație armonizată. Este clar uh, în acest domeniu am uh, realizat multe în materie de armonizare. Cred că există acord în statele membre că în loc de să ne concentrăm pe uh, evoluțiile administrative, trebuie să ne concentrăm pe schimbul de informații. Acesta probabil că este următorul pas de urmat în privința migrației ilegale. Noi susținem uh, statele membre de fiecare dată când uh, suntem solicitați în ceea ce privește schimbul de informații operaționale sau coordonarea informațiilor sau pur și simplu schimb de dovezi, de probe. Acesta este rolul pe care îl jucăm noi. Nu putem influența numărul de cazuri pe care le primim. Uh, pur și simplu acest lucru este așa, așa stau lucrurile. În legătură cu cooperarea cu Libia și cu natura acesteia, este vorba de o cooperare atât strategică cât și operațională autoritățile uh, libiene uh, au fost uh, implicate mai multe cazuri uh, de migrație ilegală conform uh, anumitor uh, raporturi, rapoarte. Ehm, cu Libia, marea provocare este găsirea autorității potrivite cu care poți coopera. Vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit ocazia de a fi uh, aici. Mari Cristi, nu avem uh, timp. ce uh, a spus că îți va răspunde în scris este de acord și îți va răspunde în scris la întrebare. Mulțumesc foarte mult, am notat problemele legate de buget, mulțumim pentru prezentare. Domnule comisar, doriți să veniți mai aproape? Teoretic, nu politic, desigur. Um, ok, I'll allow that. So, um, colleagues, we're running very, um, well, as usual, it's 11.30, so I'm not going to do any... Este 11 și jumătate, nu voi face nicio prezentare. Este ultima dată când domnul comisar vine la comisia noastră. Este evident pentru că ne apropiem de sfârșitul mandatului. În cazul în care nu știați, vreau să spun acest uh, lucru, ceea ce nu înseamnă că aveți dreptul să spuneți uh, ce vreți. Aveți doar uh, dreptul de a vă cântări bine subiectele pe care doriți să le abordați cu domnul comisar pentru că este o etapă finală foarte interesantă. Au trecut 5 ani. Să știți că noi simțim că au trecut 25 de ani, nu știu ce senzație aveți la comisie, 100 au trecut pentru comisie. Cam cum simțiți? La comisia Agri, probabil că senzația ar fi fost de 2 ani pentru noi și 4 pentru dumneavoastră, dar pentru noi, la Comisia Libe, pare că au trecut 25 de ani. Domnul comisar, eu am pierdut uh, șirul, nici nu mai știu. Asta e perspectiva dumneavoastră, nu a mea, Sfântul Moraes. Eu am impresia că a trecut un sfert de secol. Nu vine să cred că sunt doar 5 ani. Uh, a, tot, a fost totul atât de intens. În fine, nu uh, voi discuta despre nimic în mod special. Am să vă las pe dumneavoastră, domnule comisar, uh, să spuneți ce doriți la, în această ultimă apariție în fața comisiei noastre înainte de sfârșitul mandatului. Vreau să mulțumesc uh, echipei, Sofiei și tuturor, uh, doar în cazul încă, pentru, pentru situația în care nu vom avea timp să vă mulțumim la sfârșit. Da, mulțumesc, înțeleg că ați trăit ceva mai mult decât mine. Așa mă simt acum, spune domnul Moraes. Mulțumesc, domnule președinte, onorați deputați europeni, dragi colegi, Am fost alături de dumneavoastră patru ani și jumătate. Mă bucur că am ocazia să discut cu dumneavoastră încă o dată înainte de alegerile europene și vreau prin urmare să vă mulțumesc pentru că mi-ați adresat această invitație. Au trecut aproape 5 ani, pe 30 septembrie 2014 am avut primul nostru, primul nostru dialog care a fost mai mult decât atât. Am uh, simțit uh, atunci că a trebuit să trec un adevărat uh, test cu dumneavoastră, un examen. Prin urmare, vreau să vă mulțumesc pentru că ați avut încredere în mine, pentru că această încredere a fost cel mai important element în relația noastră. Pentru acea încredere pe care ați avut-o în mine când ați, m-ați confirmat pe acest post, dar și încrederea de care ați dat dovadă în ultimii ani. Vă mulțumesc pentru cooperare. Am uh, realizat multe în domeniul migrației și uh, securității, deși ne-am uh, confruntat cu multe provocări și o știm cu toții prea bine. Provocări precum valul fără precedent de migrație și o serie de atacuri teroriste. Nu a fost ușor și nici nu am fost întotdeauna de acord în legătură cu toate subiectele. În 2014 mi s-a spus că Libe este cea mai dificilă comisie. Dintr-un punct de vedere este adevărat. Sunteți comisia care se ocupă de subiecte care acum definesc dezbaterea pentru alegerile europene. Migrația și securitatea sunt, prin definiție, subiecte politice. Subiecte pe care statele membre au considerat mult timp că au doar soluții naționale. Trebuie să recunoaștem că Parlamentul European a subliniat de mult, cu mult înaintea tuturor, necesitatea unor strategii europene pe termen lung și complete. Da, LIBE este o comisie solicitantă și este bine că este așa. De aceea, întotdeauna am considerat că susținerea dumneavoastră în crearea acestor politici uh, cuprinzătoare uh, a fost importantă. Viziunea dumneavoastră la Parlament a fost mereu o inspirație pentru noi. Vreau să vă mulțumesc pentru uh, eforturile depuse. Ați contribuit la finalizarea în timp record a unor dosare legislative importante. La multe ați lucrat în paralel. Ultimul exemplu este acordul la care am ajuns săptămâna trecută în doar șapte luni de negocieri pentru a consolida uh, granițele și paza de coastă uh, la uh, nivel european, uh, ajungând la 10.000 de ofițeri. Și uh, cu așa dumneavoastră ne vom uh, face realitate promisiunile. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor uh, din Comisia Libe, în special domnei Roberta Mețola și uh, echipei ei și raportorilor din umbră pentru eforturile depuse. Aștept cu mult interes votul din această după-amiază pentru confirmarea compromisului la care am ajuns. Astăzi putem spune că am uh, realizat mai multe lucruri, că avem câteva realizări și că am creat o foaie de parcurs pentru anii viitori în domeniul migrației și securității. Însă trebuie spus clar că mai sunt foarte multe de făcut, mai ales pentru a pune în aplicare toate textele legislative care au fost adoptate. Eforturile noastre comune s-au concentrat pe găsirea cele mai bune soluții posibile și sustenabile bazate pe principiile solidarității și răspunderii care stau la baza valorilor noastre europene sunteți uh, principalii uh, apărători și promotori ai acestora. Propunem măsuri imediate și soluții pe termen lung pentru a gestiona mai bine toate aspectele ale migrației, la nivel intern și, în, și extern, cu un singur obiectiv de a răspunde crizei rapid și eficient. Abordarea noastră cuprinzătoare și echilibrată, se concentrează pe toate aspectele uh, migrației. Salvarea de vieți. Peste 700 de mii de vieți au fost salvate în Mediterana din 2015 până azi. Um, susținerea statelor membre din prima linie în primirea adecvată a migranților. Din prima clipă am susținut statele membre precum Grecia, Italia, Spania, Bulgaria, uh, Ciprul și Malta furnizând uh, asistență tehnico-operațională și financiară pe teren. În transformarea în realitate a strămutării și lorocării, în total 34.000 de oameni uh, care aveau nevoie de protecție internațională au fost uh, reloca relocați din Grecia în, din Italia și uh, peste 4.000 de refugiați din uh, afara Uniunii Europene au și-au găsit un cămin în Uniunea Europeană din 2015 reducerea uh, stimulentelor uh, migrației ilegale, uh, demontând rețelele infracționale de trafic de migranți. Ne-am asigurat că se, pot, se poate călători de bună credință, consolidând paza la frontiere. Uh, am uh, consolidat politica de azil și uh, de migrație și voi reveni mai târziu asupra acestui subiect. Pot spune acum că suntem pe calea cea bună. Astăzi, numărul de sosiri um, ilegale sunt sub nivelul de criză. În 2015, 1500 de migranți au însoțit. Acum avem uh, cel mai scăzut uh, nivel din ultimii 5 ani uh, la nivel de 90% față de 2015. Declarația în domeniul legilor în domeniul migrației legată de migrația prin estul Mediteranei uh, a fost un lucru important. De asemenea, mecanismul pentru refugiați din uh, Turcia este o parte importantă a cooperării noastre. Acestea sunt uh, rezultatele muncii comune a Parlamentului, a Comisiei și a statelor membre. Am sporit coridorile legale pentru a descuraja traficul pe căile ilegale am încercat să creăm canale atrăgătoare pentru migrația legală bazată pe necesitate. Vreau să-i mulțumesc lui Claude pentru eforturile depuse în acest dosar. El a susținut mereu ambiția Comisiei de a permite Uniunii Europene să aibă un mecanism atrăgător care să ne îmbunătățească competitivitatea economiei noastre. Am încredere în Parlamentul European să fie la fel de ambițios și în domeniul migrației. Bilanțul de calitate al legislației în domeniul migrației legale arată că regulile europene sunt adecvate pentru obiectivul lor. Desigur, mai este loc de mai bine. Putem să îmbunătățim lucrurile reglementând uh, drepturile și condițiile în care trăiesc cei care vin în Europa din, pentru studiu, pentru muncă sau în interes de familie. Acest lucru este în interesul tuturor. Un element central al politicii noastre este și, sunt și energi, sinergiile internaționale. Sunt uh, în desfășurare proiecte pilot cu țări partenere cheie. În plus, Cadrul pentru parteneriat în domeniul migrației uh, este și el uh, important și definește relațiile cu țările noastre partenere. Am înființat un sistem european comun pentru azil. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru că în toate cele șapte dosare legislative uh, a adoptat o poziție. E vorba de dosare care fac parte din această reformă cuprinzătoare. Mulțumesc și pentru că ați fost disponibil pentru negocieri cu Consiliul pentru a ne asigura că Uniunea Europeană are un sistem de azil adecvat pentru a face față provocărilor viitorului. Știu că regretăm cu toții anumite lucruri, dar că suntem în continuare hotărâți să facem un efort politic final pentru a avea progrese substanțiale. Voi continua să lucrez cu statele membre pentru a realiza progrese în următoarele luni și pentru a continua lucrările cu, parlamentul, cu noul Parlament. Îmi pare rău și că nu am putut uh, începe trialogurile uh, pe marginea directivei returnare înainte de alegeri. Vom face tot posibil pentru a interveni cât de curând, pentru a descuraja migrația ilegală și pentru a aborda cauzele de bază ale acesteia. Însă dacă o persoană stă pe teritoriul european ilegal, aceasta trebuie să fie returnată. Acest lucru este cheie pentru a asigura credibilitatea politicilor de migrație europene echilibrate. În ceea ce privește vizele, vreau să vă mulțumesc pentru acordul recent privind codul vizelor. Raportorul, domnul Lopez Aguilar și echipa dumnealui de raportor din umbră, vreau să-i mulțumesc. Noua politică a vizelor a ajutat uh, relația dintre oameni. Cetățenii din Georgia și Ucraina pot călători acum în spațiul Schengen fără viză, un pas important pentru a consolida legăturile între cetățeni. Un lucru foarte important pentru mine personal este păstrarea spațiului Schengen. Așa cum am uh, mai spus-o, uh, Schengen este una dintre marile realizări ale Uniunii Europene. Spațiul Schengen trebuie să rămână în picioare. Trebuie să uh, continuăm uh, pentru a, ca statele membre să nu introducă controlele la statelor interne. Doamna Fajon uh, va lucra alături de noi în acest sens. Capacitatea noastră de consolidare a granițelor trebuie să fie sporită la asta lucrăm. Europa nu va fi niciodată o fortăreață, însă trebuie să știm cine ne traversează granițele. Granițele noastre externe sunt legătura între toată munca noastră comună între, pentru migrație și securitate. All persons at the external borders are now... Datorită acestor schimbări, toate frontierele sunt acum verificate printr-un sistem avansat de verificare, Schengen SIS sau sistemul ETIAS sau sistemul de intrări-ieșiri. Dumneavoastră ați ajutat foarte mult la aceste decizii esențiale, dar și interoperabilitatea a avansat. Aceste conexiuni pe care le-am putut face între sistemele noastre de informații au dus la acoperirea unor lacune și vă mulțumesc foarte mult pentru colaborarea pe acest dosar. Mulțumim foarte mult mai ales domnului Lenar și domnului Melo, care au fost raportori și uh, raportorilor din umbră, desigur. Prevenirea radicalizării și combaterea terorismului online și offline au fost în centrul politicilor noastre. Pentru ca să asigurăm un mediu sigur online, am propus o legislație care să poată să permită înlăturarea de conținut terorist în fiecare săptămână. Este foarte important ca să avem și un cadru juridic atunci când abordăm această problemă. Regret că nu am reușit să finalizăm dosarul înainte de alegeri. Este vorba de o oportunitate ratată aici. Vreau să menționez câteva din uh, legislațiile pe care le-am adoptat pe combaterea terorismului și uh, pe combaterea uh, spălării banilor, combaterea traficului de droguri și așa mai departe, dar nu este vorba de o listă exhaustivă. Cu toții am contribuit la aceste avansări, dar e important și că am găsit un acord preliminar pe acordul PNR cu Canada, care să fie conform cu sentințele curții și um, serviciile mele vor veni să vă informeze despre subiect la momentul oportun. Câteva cuvinte și despre finanțare. Comisia a propus să se îmbunătățească finanțarea pe termen lung 2021-2027 pe migrație, azil, gestiunea frontierelor externe și securitate. E vorba de un semnal puternic pe care Uniunea Europeană dorește să-l dea pentru a arăta că aduce rezultate la nivelul obiectivelor propuse cu fonduri suficiente. Eu cred că Parlamentul următor va putea să mențină același nivel de aspirații. Dragi colegi și prieteni, acestea sunt unele din acțiunile noastre concrete și realizări din ultimii ani. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru angajamentul personal, hotărârea cu care ați uh, intrat în negocieri și cu care ați muncit. Aș putea să menționez toți raportorii, dar uh, în primul rând, sunteți prea mulți și, în al doilea rând, raportorii nu sunt singurii care contribuie la rezultatele acestea impresionante. Mai sunt echipe de raportori din umbră, esențiale la fiecare dosar. Și fiecare dintre dumneavoastră din Comisia Live care au amendat, au uh, votat și au discutat acest dosar, au contribuit la succes. Mai aveți și asistenții, uh, toți consilierii politici, secretariatul Comisiei Libe, care contează la fel de mult. Aș vrea să le mulțumesc tuturor pentru eforturi, pentru că ei sunt esențiali la succesul pe care l-am înregistrat. Dragi prieteni, sunt de aceea hotărât să continuăm pentru finalizarea acestui dosar care încă este pe rol. Știu că unii dintre dumneavoastră vă veți întoarce în țările dumneavoastră după alegeri și mă bucur foarte mult să vă revăd atunci când veți reveni în Parlament și să finalizăm împreună dosarul. Sunt uh, bucuros și uh, că um, unii dintre dumneavoastră nu vor să se întoarcă pentru că sunt convins că experiența pe care ați acumulat-o aici o veți folosi cu mare folos în țările dumneavoastră natale. Sunt convins că ne vom întâlni cu mulți dintre dumneavoastră din nou. Vreau să mai spun ceva personal acum la sfârșit și vine chiar din inima mea. Vreau să mulțumesc foarte mult domnului președinte al Comisiei Libe, Claude Moraes. Am fost onorat și norocos să colaborez cu dumnealui și cu un președinte de comisie de asemenea calibru. Dragă Claude, ești unul din cei mai importanți oameni de stat, spune vorbitorul din Europa, un legiuitor uh, ex- cu experiență și când Brexitul se va întâmpla, Europa uh, va, te va, uh, îți va duce lipsa foarte puternic. Iar eu personal îți voi duce lipsa foarte mult pentru că lucram foarte eficient și foarte bine împreună. Mulțumesc pentru felul în care ai condus această comisie, pentru susținerea ta și mai ales pentru prietenia ta. Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare. You can clap because I was mentioned. Uh... Puteți aplauda pentru că am uh, fost menționat aici. Uh, nu s-a întâmplat încă Brexitul, cine știe, poate că eu sunt unul dintre acei membri care se întorc în următoarea legislatură. Nu prea pot să fac o alegere pentru că țara mea e absolut în destrămare și nu se știe niciodată unde e nevoie de noi. Mulțumesc foarte mult. Însă, acum, înainte să începem liniile de bătălie care urmează uh, și luptele care mai urmează, ați menționat raportorii din umbră. Vedeți cât de epuizați sunt colaboratorii noștri, membrii din Parlament. Este foarte obișnuit ca toți cei care lucrează aici să fie într-o stare de epuizare totală din cauza felului în care se elaborează legislația în această comisie. Un observator independent va ști că nu s-a întâmplat în nicio comisie așa ceva în epoca post-Lisabona să avem atâta legislație de prelucrat. Cineva trebuie însă să rezolve toate aceste documente și la reuniunea de la bugetei de ieri am fost atât de implicați și am avut foarte multe aspecte de definit, soft law-ul, articolul 7, toate aceste aspecte pe care le-am tratat în această legislatură sunt foarte emoționale, foarte um, dificile pentru membrii, pentru colaboratorii lor. Au fost uh, dosare foarte dificile. Înainte să înceapă uh, lumea să despice carcasa fiecărei, uh, fiecărui dosar, uh, Cred că trebuie spus că această comisie a lucrat extraordinar și dumneavoastră ați menționat un dosar Ați menționat uh, că ați lucrat în timp record și după aia ajungem la Consiliu și ei ne critică. Ei sunt cei care nu au uh, implementat PNR-ul, care a fost uh, dosarul istoric al Comisiei Libe. Mai sunt oameni aici însă care negociază dosare enorme, care negociază chiar pe pauza de prânz aceste dosare. Deci unul din consilieri ieri aproape era epuizat, nu vreau să uh, numesc persoana, dar uh, este o situație foarte normală să fie colaboratorii noștri absolut epuizați de atâta muncă. Am lucrat extraordinar de bine în ultimii 5 ani și ai contribuit foarte mult la acest lucru. Mulțumim tuturor deputaților. Acestea fiind zice, zise, acum puteți să vă dați drumul la fiere și să ne spuneți tot ce aveți de spus. Sigur că e vorba de o chestiune politică, deci puteți să aveți păreri despre de toate. O să încep cu coordonatorii. În locul doamnei Mețola o să ia cuvântul Monica Holmeier și după aceea Birgit și alții. Dacă toată lumea poate să vorbească scurt, vă rog. Pare rău că am vorbit eu așa de mult. Da, mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uh, o să încerc să vorbesc scurt. În primul rând, aș dori să-mi adresez mulțumirile domnului comisar pentru disponibilitatea pe care a arătat-o de a veni mereu la comisia noastră pentru a asculta părerile noastre și de a asculta întrebările noastre. În primul rând, sunt de acord cu dumneavoastră că timpurile nu au fost simple, nu au fost simple nici dosarele. Am avut dosare foarte complicate în era terorismului și în era uh, criminalității organizate. Există foarte multe legături internaționale care s-au creat um, migrație, trafic de persoane, toate aceste noi fenomene au fost foarte dificile și nu a fost ușor să recuperăm dosare la care nu lucrasem în parte 25 de ani. Din păcate, în unele dosare încă mai avem de lucru, mai ales când mă uit la pachetul azil. E un domeniu foarte dificil în care statele membre sunt extrem de împărțite. Eu sper ca în următoarea legislatură totuși să putem să facem progrese și sper să încercăm să găsim un numitor comun între statele membre. Cel puțin aceasta este o speranță pe care eu nu vreau să o abandonez. Însă am două întrebări concrete către dumneavoastră. Prima întrebare se referă la noua situație a deciziilor pe care trebuie să le luăm în legătură cu Frontex, în ceea ce privește sarcinile Frontex și în legătură cu dotarea în personal. Dacă vorbim de până la 10.000 de persoane angajate, aceasta înseamnă că structura agenției se va schimba considerabil. M-ar interesa puțin uh, dacă ați putea să ne dați o privire din interior, pentru că una este să lucrez cu 500-600 de oameni și alta este să fim o organizație sau să Există o organizație care lucrează cu 10.000 de oameni. Deci din stricta structură a acestei organizații, de acestei agenții, um, Frontex, deja structura este foarte diferită față de alte organe și vreau să știu cum vedeți dumneavoastră modificările structurale care trebuie făcute din cauza creșterii capacității de personal. O a doua întrebare se referă la dosarul eșuat pe frontierele interne probabil va uh, eșua acest dosar pentru că trialogul nu a fost de succes. Întrebarea care se pune este dacă pe viitor, din partea statelor membre, nu ar fi mai bine să mizeze mai mult pe acțiuni flexibile, spontane, care nu sunt atât de strict reglementate, pentru că până la urmă trebuie să se acționeze după gestiunea riscului, după evaluarea riscului. Dacă se identifică un o creștere a criminalității grave la frontoarele, frontierele interne e la fel ca și în cadrul Greciei, Franței, Germaniei. Trebuie să se poată acționa. Trebuie să ajungem la un moment în care cooperarea la granițe, la granițe pentru combaterea criminalității foarte grave să devină ceva absolut obișnuit. Să nu mai fie atât de restrictiv eh, acțiunile care ne stau la dispoziție. Din această perspectivă, m-ar interesa care este părerea dumneavoastră și cum dorește să acționeze Comisia. Mulțumesc! Dragi colegi, două minute. Aș vrea să vă rog să nu interveniți mai mult de două minute pentru că avem multă lume pe listă. Birgit Zippel are cuvântul acum. Da, mulțumesc. Două minute e o mare provocare. Trei minute, bine câteva expresii pe care le-a folosit domnul comisar atunci când a spus că dorește să susțină statele membre în salutarea migranților în cea mai bună manieră posibilă posibil. Eu nu mă mai bucur, uh, sincer, că statele membre salută migranții. Mie mi-ar fi destul dacă ei măcar ar accepta că migrația este un subiect real și că oamenii vin în țările lor pentru ca să ceară ajutor. Nu văd acest lucru momentan la statele membre și mă întreb sincer unde se duc toți banii dacă ne uităm la situații precum Ungaria, Bulgaria și toate um, zonele precum Ceuta și Melila, unde se fac uh, expulzări. Înțeleg că unele țări în afara Europei sau Uniunii Europene sunt în atenția dumneavoastră, Balcanii, de exemplu, dar ele sunt în atenție pentru că Europa nu este gata să accepte migranți și ar trebui să ne uităm întâi la această problemă după ce ne uităm unde se duc. În legătură cu blue cardul și relocarea, eu nu mai sunt deloc optimistă. Statele membre sunt foarte rapide când iau decizii, când e vorba de uh, securitate și terorism, dar atunci când e vorba de alte aspecte nu pot să se decidă ce vor. Mai avem un alt dosar înainte să fiți dumneavoastră aici. Azi dimineața am discutat despre non-existența unei linii comune europene Um, despre felul cum uh, neexistența unor reguli despre migranți, despre uh, persoane, pentru persoanele care caută un ajutor uh, este o mare problemă, pentru că nimeni din afara Uniunii, dar nici dinăuntrul Uniunii, nu înțelege de fapt care sunt posibilitățile pe care le are cineva de a intra în Uniunea Europeană pe cale reglementară. Despre acordul UE-Turcia, acesta nu a fost un acord pe care l-ați uh, încheiat cu Parlamentul European. A fost un acord între statele membre și nu funcționează. Eu cred pe viitor, dacă vrem să folosim banii europeni, atunci totul ar trebui să fie dezbătut în cele trei instituții europene sau statele membre ar trebui să se descurce singure și atunci să și plătească pentru ce fac și să suporte toate cheltuielile dacă, și responsabilitatea dacă lucrurile nu funcționează. Da, s-au făcut foarte multe aici, e adevărat, dar n-am făcut chiar atât de multe, pentru că în continuare trebuie să mai așteptăm rezultate la unele dosare. Sper ca statele membre să înțeleagă că noi ne aflăm acum în fața unor situații foarte dificile și dacă această Uniune Europeană dorește să joace un rol important pe viitor în lume, chiar avem nevoie de mai multă Europa, de mai multe reguli comune în toate domeniile și nu pot decât să sper ca peste pauza parlamentară de vară statele membre în fine să înțeleagă acest lucru. Mulțumesc! Okay, Mulțumesc, Birgit! Natalie Grisbeck din partea ALDE. Judith Sargentini, da, uh, iartă-mă, nu te-am văzut. Helga, Helga era prima. Helga Stevens mai întâi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 2012 a decis într-un caz implicând Italia că o expulzare colectivă nu este posibilă și că uh, întoarcerea migranților în ultima țară de tranzit nu mai poate să fie o soluție. Italia a fost condamnată pentru că ea păzea frontierele externe și a încheiat un acord cu Libia. Eu cred că o politică a granițelor deschise europene, dacă ar fi să funcționeze, am avea o șansă în momentul în care cineva pornește într-o astfel de călătorie să avem uh, succes, dar și, uh, din păcate, traficanții ar putea să folosească această nișă și să câștige și mai mulți bani. Din păcate, prin acordul cu Turcia, Europa a devenit șantajabilă și ce face Frontex? Nu face decât uh, să pună în aplicare politicile iar politica aceasta hotărâtă la nivelul frontierelor extreme, externe nu prea, nu prea a fost uh, aplicată. Domnule Avramopoulos, dumneavoastră puteți să vedeți cum uh, a fost, cum ar putea să fie reintroduse operațiunile în largul mării, ținând cont de jurisprudența CEDO? Ce ați făcut așadar pentru a combate Uh, consecințele perverse ale acestor decizii, pentru că în continuare avem uh, trecere frontiere ilegală în masă. Și am citat acum dintr o uh, dintr-o propunere a Comisiei, dintr-o expunere de motive. Mulțumesc! Um, Mulțumesc, doamnă Stevens. Acum Judith Argentini. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc comisarului Avramopoulos pentru uh, privirea de ansamblu pentru mulțumirile pe care ni le-a adresat. E foarte ciudat să fim aici la această ultimă sesiune cu dumnealui. Sunt de acord uh, cu Claud Moraes care spunea că parcă am stat 25 de ani aici, nu puțini, nu 5, dar eu sunt foarte recunoscătoare pentru acești ultimi 5 ani și nu cred că am reușit să rezolvăm criza migrației. Mai degrabă e o criză sau gestiunea uh, o gestiune a crizei mai degrabă decât o, o rezolvare. Informațiile pe care le-am primit în această dimineață cu privire la verificarea legislației în domeniul migrației ne-a, ne arătat că totul este bine, nu trebuie schimbată legislația pentru a permite mai multă migrație legală. Vreau să spun migrație în scop de uh, ocupare în Europa. Am fost foarte dezamăgiți să auzim această concluzie. Dacă aceasta este argumentația pentru directiva cu privire la returnare, pentru care eu sunt raportor, aș fi putea spune să nici măcar să nu începem discuția, pentru că nu era nevoie de o revizuire a acestei directive. Era mai degrabă nevoie ca statele membre să o implementeze. Dar nu pot să accept că concluzia acestei verificări a regulamentelor și directivelor este că e tot în regulă. De fapt, toate toate statele membre arată că e nevoie de noi legi, nou, nouă legislație care să permită o migrație legală pentru joburile, de exemplu, uh, de mai slabă calificare, pentru care nu există reglementare. Ați uh, spus că avem un acord pe PNR-ul cu Canada care ar respecta sentința curții. Suntem cu toții foarte curioși și poate puteți să ne spuneți mai multe despre acest lucru. Și ultima întrebare, domnule comisar. Am văzut uh, scrisoarea adresată de către secretarul general al DG Home către directorul Frontex. În această dimineață un coleg a pus deja întrebarea dacă putem să primim scrisoarea de la Frontex spre DG Home pentru ca să putem uh, să vedem despre ce e vorba. O cer și eu acum din nou. Această scrisoare vorbește între cooperarea de cooperarea dintre Frontex și Centrul de Salvare din Libia. Și aș vrea să știu cum funcționează această colaborare. Am pus această întrebare și ieri, iar răspunsul directorului Frontex a fost că dacă un avion al Frontex ar repera o barcă în uh, care se scufundă, ar informa centrele, inclusiv centrul, centrul din Libia. A spus de asemenea și că nu există o colaborare oficială între autoritățile libiene și uh, Frontex. Dar dacă noi uh, vor, transmitem informații la centrul din Tripoli, știu că consecința este că cei care sunt salvați de către libieni sunt aduci înapoi uh, în Libia și știm exact ce se întâmplă cu ei atunci. Puteți să clarificați pentru noi, vă rog, care este statutul acestei situații până la urmă, pentru că Mediterana e foarte goală acum că operațiunea Sofia s-a închis, nu mai sunt nave deloc și termin s-a încheiat, uh, de fapt este foarte, se petrece numai aproape de coaste. Deci, eu, sincer, nu știu dacă aș vrea să fiu mai degrabă lăsată în pace pe Mediterană când vine, decât să vină astfel de salvare. Oricum, îmi pare foarte rău că uh, trebuie să plec acum, trebuie să mă duc să prezentez, uh, să prezint, îmi cer scuze, <laughs> directiva cu privire la returnare în altă reuniune. Da, mulțumesc. Foarte mulți colegi cred că au vrut să pună această întrebare, așa că mm, e foarte bine. Uh, e și întrebarea cu privire la scrisoarea Amnesty, dacă puteți să ne spuneți câte ceva. Um, altceva, acordul PNR cu Canada se va discuta la ultima reuniune din aprilie. Poate că trebuie să așteptăm mai întâi ce se întâmplă la acea reuniune. Bun. Următorul, Cornelia Ernst. Vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mulțumesc, Claude. Mă bucur să ne întâlnim aici. Am rezistat împreună aici, chiar dacă am fost de păreri diferite, știe domnul comisar foarte bine ce vreau să spun, e foarte bine că această comisie este una foarte dificilă și eu îi urez să rămână una dificilă. Dacă ne uităm la ultimii cinci ani, trebuie să spunem că în legătură cu politica echitabilă și umanitară pentru uh, migranți a meșuat. Trebuie să o spunem pe față. Nu s-a întâmplat nimic concret. Într-adevăr, am uh, reușit să modernizăm Frontex, am votat, dar pe de altă parte, niciodată până acum nu am avut atât de mulți oameni, dacă e să comparăm cu ultimii 5 ani, de exemplu, sau cu alte decenii, niciodată nu au murit atâția oameni la granița externă a Uniunii Europene ca în acest moment. Trebuie totuși să acceptăm că este așa și mă îngrijorează foarte mult. Este de negândit pentru mine ca un consiliu UE ne uh, lasă baltă de ani de zile pe subiectul politicii de azil și migrație. Pachetul azil a fost pur și simplu împins la o parte, nu, ne-au inter- nu s-au interesat de ei, el au zis că nu se pot pune de acord, în schimb, la Frontex au zis că se pun de acord, dar nu pe finanțare. Ce să mai spunem? Nu se poate face una fără cealaltă. Pentru mine e foarte neclar de ce pachetul azil nu poate să fie tratat și cu noi. De ce nu se negociază cu noi? Pentru că Parlamentul European întotdeauna a luat uh, hotărâri bune, chiar și despre Dublin aș spune că e o hotărâre istorică pe care a luat-o. Dacă plecăm de la premiza că am reușit noi să ajungem la un acord, datorită nouă s-a ajuns la un rezultat. Aș fi vrut să ne spuneți ceva și despre Dublin, care e problema, unde v-ați blocat un, și de ce? Și alte două aspecte mici, hotspoturile din țara dumneavoastră mă îngrijorează. Nu putem să suportăm astfel de imagini. Sunt îngrozitoare. De ce Comisia nu dorește ca oamenii de acolo să vină pe continent și să găsim o altă soluție pentru ei? Insulele sunt pline ochi de oameni. Situația este oribilă, după părerea mea. Chiar mi se face rău când mă uit la imaginile acelea. Deci cred că trebuie să se ia o decizie care să îmbunătățească măcar situația socială. Și un ultim punct la care vreau să vă auzim, vi se pare acceptabil să se continue penalizarea și incriminarea vaselor de salvare de pe Mediterană care nu au insigna Frontex? Aș vrea să știu răspunsul dumneavoastră pentru că aceasta îi interesează pe mulți. Mulțumesc! Domnul Niedermüller are cuvântul acum. Uh, mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze, va trebui să plec la ședința biroului și de aceea intervin acum rapid. Mulțumesc în primul rând, domnule comisar, pentru că sunteți alături de noi în această uh, dimineață și vă mulțumesc foarte mult pentru munca noastră în ultimii ani. Cred că am avut câteva dosare pe care am colaborat foarte bine uh, Uh, din alt punct de vedere, trebuie să spun că eu aparțin uh, grupului de membri care sunt uh, dezamăgiți după acești 5 ani, pentru că, deși am făcut multe, Parlamentul a făcut multe pentru a rezolva diferite probleme în domeniul migrației și refugiaților, dar Consiliul n-a făcut nimic sau aproape nimic. Și trebuie să spunem foarte clar că problema migranților și refugiaților a devenit o problemă politică pentru multe state care încearcă să o transforme în capital politic și putem vedea acum că problema migrației și a refugiaților uh, e sursă de discurs al urii și de uh, stimularea fricii și a urii și întrebarea mea este există vreo gândire în comisie cum să se rezolve această situație, cum să uh, aducem statele membre la niște poziții mai constructive, nu doar uh, să se bazeze pe ură și pe frică în, când vine vorba de migranți. Mulțumesc! Mulțumesc, Peter! Așadar, acum Barbara Spinelli, te rog. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această ultimă întâlnire a noastră în cadrul acestui mandat. Pentru mine este ocazia să exprim uh, dubii uh, privind uh, coerența și sinceritatea Comisiei materie de migrație, dubii care nu existau în trecut și aș vrea să mă refer la scrisoarea de care, a vorbit deja, de care s-a vorbit deja înaintea mea, scrisoarea trimisă de directoarea din comisie către directorul pazei de coastă europene și de frontieră, o scrisoare care se referă la zona Sahel-Libia și unde se vorbește despre performanța excelentă a bazei de coastă libiene, despre operațiuni de salvare făcute de paza de coastă libiană. De asemenea, se menționează utilizarea potrivită a personalului libian și de creșterea capacității și profesionalismului acestora. În același timp, cu trimiterea acestei scrisori, această purtătoare de cuvânt pentru comisie, Natasha Alberto, spunea că Libia nu e o țară sigură. Deci avem uh, această scrisoare și avem declarația doamnei Bertu. Deci e o clară contradicție aici. Înțeleg că să vorbești despre țări sigure și despre această regiune uh, a lumii da, e un fapt că guvernul italian și-a bazat uh, ordinul de închidere a porturilor pe această scrisoare. Guvernul italian au uh, citat această scrisoare ca o justificare pentru repatrierea refugiaților în Libia. Deci întrebarea mea este uh, de ce în scrisoarea pe care am tot citit-o, scrisoarea Comisiei, nu există nicio mențiune a condițiilor pe care migranții le uh, suportă în uh, aceste lagăre. Națiunea Unite critică constant aceste condiții, ultima dată în martie anul acesta. Și un al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este cum e posibil ca o zonă să fie considerată potrivită dacă Libia nu este considerată o țară sigură și o ultimă întrebare, aș vrea să vă rog să faceți publică scrisoarea trimisă Comisiei, scrisoare care exprimă dubii și doamna Parascheva a decis să răspundă cu o scrisoare lungă și detaliată. Deci, aș vrea să putem citi scrisoarea pe care ați primit-o de la Fabriz Lăgeri. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, Barbara. Catherine Nicinici. Da, mulțumesc, mulțumesc, Claude. Intervin înainte de toate pentru a mulțumi comisarului Avramopoulos pentru munca deloc ușoară pe care a făcut-o în toți acești ani și pentru faptul că nu s-a sustras niciodată confruntărilor cu această comisie a noastră care e destul de exigentă. Da, suntem exigenți pentru că ne ocupăm de teme delicate, de situații delicate și de mare actualitate și am făcut-o în toți acești ani. Așadar, aș vrea să vă întreb uh, câteva lucruri. Au fost unii colegi care au pus deja unele întrebări și eu vreau să vă întreb în legătură cu rezultatele muncii noastre pe tema migrației uh, și aceste greșeli au arătat cât de, de mare e deficitul de solidaritate între statele europene. Din acest uh, punct de vedere, eu sunt foarte uimită și în legătură cu ceea ce ar putea să fie urmarea uh, a ceea ce am făcut până acum în domeniul migrației. Dumneavoastră ați vorbit, de exemplu, de acordurile cu uh, țările terțe, de cooperarea cu țările terțe. Și eu vreau să vă întreb, domnule comisar, prin ce proceduri se va putea cu adevărat îmbunătăți colaborarea cu țările terțe? pentru ca să garantăm o gestiune mai eficientă a fenomenului migratoriu, dar mai ales pentru a garanta deplinul și inalienabilul respect, respectarea drepturilor migranților. Mai am o întrebare cu referire la o temă care contează foarte mult pentru mine, protecția minorilor, mai ales protecția minorilor migranți. Domnule comisar, dumneavoastră ați vorbit despre efectele pozitive ale acordului cu Turcia Însă multe surse spun că la mai mulți ani după acorduri, mai multe sute de minori neacompaniați nu sunt tratați uh, cu demnitate și nu au fost primiți așa cum ar fi trebuit acolo. De aceea vreau să vă întreb cum ar putea Comisia să susțină autoritățile elene în acest caz, pentru că refugiații cei mai vulnerabili sunt minorii, mai ales minorii neacompaniați, și pentru ca ei să poată să fie plasați în structuri care să fie, să fie potrivite pentru ei și să fie protejați. Și, în general, vreau să vă întreb cum va putea Uniunea Europeană să asigure țărilor de primă Uh, sosire, o susținere adecvată pentru a face față uh, primirii de migranți. Și nu mă refer aici numai la fonduri, ci mă refer la tipurile de politici pe care am putea să le activăm pentru a susține aceste țări de primă uh, găzduire. Thank you. And um, uh, Ana Gomez, please. Ana Gomes. Uh, um, I'm sorry, I'm leaving the parliament after. Domnule comisar, îmi pare rău că după 15 ani părăsesc acest Parlament și uh, mă uit uh, la ce am făcut în special în acest domeniu în ultimii 5 ani și văd că rezultatele sunt foarte sumbre și mi-aș, mi fi dorit să văd o comisie care își uh, ia mai în serios rolul de gardian al tratatelor și care confruntă statele membre începește responsabilitățile pe care nu și le îndeplinesc. Și Asta este foarte clar, în special uh, în uh, acest amestec malign dintre migrație și lupta antiteroristă. Știți că sunt membră în Comisia Specială uh, privind terorism. Am văzut bigotismul și ura pe care l-au manifestat statele membre și dorința de a stigmatiza refugiații și migranții și de a injecta frică în societatea noastră și de a distruge democrația, pentru că asta e despre, despre asta e vorba, de a distruge democrația și valorile noastre. Îmi doresc ca și Comisia să fi fost mai uh, activă în a confrunta statele membre pe aceste chestiuni. Și nimic nu m-a întristat mai tare decât să văd astăzi un reprezentant al Comisiei care a spus, de exemplu, pe această problemă a criminalizării ONG-urilor care salvează vieți în Meterana, că la comisie se consideră că această criminalizare a ONG-urilor ar trebui să fie evitată. Nu asta e mesajul pe care îl aștept de la comisie. Vă spun cu sinceritate. And, uh, Mr. Girek. Domnul Gierek. Bardzo dziękuję. Koniec kadencji to jest... Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnilor și domnilor la sfârșitul acestui mandat, uh, cred că avem și o ocazie să ne gândim la chestiuni uh, serioase de bază și una dintre acestea este de ce? Care e scopul politicii de migrație? Uneori aflăm că e despre a umple golul demografic de pe piața muncii. Dacă supunem această politică a migrației acestei reguli, asta ar fi un, o dovadă triplă de cinism în ce privește atitudinea pe care o avem față de migranții. Îi instrumentalizăm într-un fel și instrumentalizăm piața muncii uh, și de asemenea ar fi cinic față de guvernele noastre guvernele noastre ar trebui pur și simplu să se asigure că uh, oamenii se pot mulți uh, și uh, dacă lăsăm totul pe... dacă ridicăm frontieră, dacă desfințăm frontierele, asta ar fi un atac asupra drepturilor omului, pentru că frontierele sunt la fel de naturale cum sunt limitele casei tale și ale uh, vieții tale private. Deci dacă luăm uh, controlul asupra frontierei ca și cum am luat controlul asupra propriei vieți. Am auzit că migrația este un drept uh, al omului aici, în această uh, comisie. Atunci înseamnă că uh, și că bă, politica de migrație e un nonsens. Asta, acestea sunt extreme, sunt opinii extreme și asta nu pot duce la o politică rezonabilă. Și în al treilea rând, ar trebui să fim de folos în circunstanțe extraordinare Cred că ar trebui să, și am putea să fim de acord cu asta, dar <clears throat> nu trebuie să provocăm, să incităm la circumstanțe extraordinare. Acestea sunt cazuri de forță majoră. Ele nu trebuie multiplicate la nesfârșit. Ar trebui să rămână speciale, pentru că dacă totul e special, totul devine special și are statut special, nu mai putem ajuta oamenii în termeni umani și dacă avem uh, probleme grave de migrație, uneori este dificil să uh, Ehm, spunem care sunt domeniile în care avem probleme serioase și atunci politicile noastre eh, eh, vor fi lipsite de etică. Și în termen general, doamnelor și domnilor, se pare că ar trebui să ne uităm la binele comun, deci să ne identificăm cu propriile noastre națiuni eh, și să știm că trebuie să perseverăm și să fim responsabili din punct de vedere politic. Doamnelor și domnilor, și eu sunt la sfârșitul mandatului meu, sunt uh, membru al uh, a trei comisii, aceasta a fost uh, a treia mea alegere, Comisia Libe, cred că trebuie să discutăm problemele cele mai serioase. Deci mulțumesc, Claude, și mulțumesc colegilor. Thank you. Um, we have two final... Mulțumesc, mai avem doi vorbitori, doamna Virgia și doamna Stein. Deci, vă rog să fiți conciși și după aceea să avem răspunsurile. Marie Cristin Vergia, vă rog. Merci, monsieur le commissaire. Mulțumesc, domnule comisar. Nu știu dacă am făcut o treabă bună. Sunt siguranță că nu ne-a lipsit, uh, am avut de lucru și în cele două mandate pe care am avut uh, onoarea să lucrez, dacă mă uit la bilanț, bilanțul nu e bun. E adevărat ce ați spus, am, uh, cred că am întărit Europa fortăreața, dar nu pentru toți. Există cuvinte și pe aceea există și realități. Tot sistemul e bazat pe uh, diferența între migranții buni și refugiații răi și nu invers. În fiecare an, 2 milioane jumătate de migranți ajung în Uniunea Europeană, 3 milioane 100 în 2017 uh, prima țară din care vin uh, e Ucraina și cei mai mulți se duc în Polonia și sunt migranți economici sunt foarte bine primiți acolo. Deci mi se pare foarte cinic uh, să spui diverse chestii. Și cine sunt cei care li se închide ușa în nas din ce în ce mai mult? Sunt refugiații. Și ce nu funcționează este regimul azilului european. Pentru că nu există acest regim și nu va exista atâta timp cât statele membre vor face tot ce vor ele în acest domeniu și asta e problema de fapt. Și să dăm niște cifre. 90% din protecția internațională, deci spun bine, protecția internațională dată de statele membre a fost dată oamenilor care au ajuns prin Mediterana în situație neregulamentară, uh, traversând Mediterana. Știm că aici este o problemă, de aceea vrem aceste vize umanitare. Și asta se întâmplă cu operațiunile acestea care nu funcționează. Ce facem? O să întărim uh, și mai mult uh, Libia, să împiedicăm uh, uh, navele să-și îndeplinească operațiunile internaționale, dar vom lăsa avioanele în pace? Uh, plec de aici cu un gust amar, pentru că Uniunea Europeană nu s-a ridicat la înălțimea mizelor crizei mondiale în domeniul refugiaților. Uniunea Europeană primește un refugiat dintr-o mie, un refugiat pe uh, 1000 de locuitori, doar 6% din totalul refugiaților din lume. Domnule Avramopoulos, din păcate nu pot să vă felicit. e foarte pe scurt, te rog, pentru că nu mai avem timp. Stimate domnule comisar, nu pot să folosesc această ultimă ocazie de a discuta cu dumneavoastră pentru a vă mulțumi cu siguranță pentru toată colaborarea din acești ani, dar și pentru a face un bilanț cuprinzător. Comisia a pornit uh, acest mandat cu ambiții mari pe domeniul migrației, cu agenda europeană în domeniu care să aibă o, o viziune cuprinzătoare a fenomenului, dar nu se poate spune că a rămas constantă în toți acești ani în atitudinea sa. Mi se pare că uh, condiția s-a, Comisia s-a mulțumit să ia act de diversele poziții ale guvernelor din Consiliu și politica Consiliului și a Comisiei în ultima vreme uh, s-a concentrat doar pe externalizarea problemei în Mediterana, în Turcia, în Bosnia și începește solidaritatea internă, nu s-a făcut niciun pas în ATK și Ana Gomes, aș fi vrut să văd mai mult curaj din partea Comisiei uh, pentru a îndemna statele să respecte tratatele și drepturile fundamentale. Par, uh, și Parlamentul nostru a aprobat toate părțile sistem, uh, reforme sistemului comun de azil, dar vreau să vă întreb care va fi destinul regulamentului Dublin. Uh, Uh, Parlamentul a transmis un uh, semnal puternic guvernelor europene și cetățenilor aprobând un uh, regulament. Acum țările membre trebuie să-și facă de asemenea, să-și aducă contribuția în ce privește uh, problema azilului. De ce în Consiliu aceleași familii politice și aceleași țări n-au reușit să ajungă la un acord? Cum vom da o soluție structurală uh, problemei migrației dacă nu vom uh, Uh, rezolva problema reformei regulamentului uh, Dublin și a ipocriziei care blochează uh, oamenii pe mare chiar și în timp de 20 de zile și chiar și în timpul Crăciunului. Deci cum putem justifica acest paradox juridic că nu se uh, recunoaște Libia ca port sigur, dar continuăm să susținem garda de coastă libiană. Sperăm că în ultimele luni veți reuși să schimbați aceste lucruri și această atitudine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Acum, pentru ultima oară, facem acest uh, maraton întrebări și răspunsuri. Vă rog să luați cuvântul. Mai întâi aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și uh, chiar și pentru critici, dar uh, mă întreb, unii dintre noastre nu ați fost aici în ultimii 5 ani, nu știți cine a încercat să facă ceva, cine nu a ajutat. Și am spus foarte clar că datorită noastră am făcut multe. Am fi putut face mult mai multe, da, dar înțeleg că suntem cu toții de acord că n-am fost susținuți foarte mult nu de statele membre, ci de unele guverne ale statelor membre. Decizia uh, a fost uh, determinată de schimbările politice din multe țări membre, care au dus la schimbări de atitudine și a trebuit să suportăm acest lucru. Dați-mi voi să încep cu o confesiune. Acum 5 ani când am uh, venit aici, uh, aveam impresia că sunt un fel de ministru al guvernului uh, european și că Comisia este o instituție executivă puternică, dar lucrurile nu stau așa. Dar datorită cooperării noastre am realizat câte ceva, dar nu am fost susținut prea mult de anumite guverne, mai ales în ultimii doi ani. Deci dacă sunteți nemulțumiți de ce am realizat, vă rog fiți sinceri și exprimați nemulțumirea dumneavoastră către cei care au cauzat-o. Voi încerca să răspund la aproape toate intervențiile, pentru că sunt niște numitori comuni în întrebările care mi-au fost adresate. Doamna Soraya, odată ce uh, statutul uh, gărzii de coastă și de frontieră a europene este adoptat, uh, instituția va începe să funcționeze și, credeți-mă, va fi gata, așa cum s-a decis, chiar dacă instituția va trebui restructurată. Dar a, ea în sine este o mare realizare, a fost o mare realizare. Cum spuneam, regret că negocierea amendamentelor la codul de frontieră Schengen relevante pentru reintroducerea temporară a controlului la frontieră nu s-a finalizat în cadrul mandatului actual al Parlamentului. Noi suntem gata să reluăm acest dosar uh, sub președinția finlandeză în vederea confirmării viitoare a poziției Parlamentului la primă lectură, toate opțiunile, în primă lectură, toate opțiunile rămân deschise. Acum, în ce privește frontierele interne, Comisia regretă că în ciuda tuturor eforturilor făcute, controlele la frontieră persistă la anumite frontiere interne ale Uniunii Europene. Uh, reamintesc faptul că noi, Comisia, încurajăm statele membre să uh, aibă să uh, folosească o cooperare proporțională ca alternativă la controlele la frontieră. De asemenea, am propus schimbări privește regulile legate de aceste controle. Comisia va continua uh, să facă eforturi pentru a ne întoarce la situația în care uh, zona Schengen nu are decât controle excepționale. În ce privește migrația și securitatea, toate eforturile noastre merg în această direcție de asemenea. Doamna Zipa, ați spus, uh, ați făcut o critică legitimă pentru statele membre. Și am mai spus acest lucru, dar nu mă, și nu mă voi accept, opri și nu voi accepta să nu încerc să obțin un uh, acord politic. Trebuie să completăm toate părțile legate de politica noastră de migrație și securitate. Da, avem nevoie de mai multă Europa, doamna Sipel. Doamna Stevens, o să mă întorc uh, cu mai multe informații legate de acest caz specific. Uh, frontierele europene și paza de coastă trebuie să paza de coastă și de frontiere europeană trebuie să verifice ca totul se întâmplă cu respectarea drepturilor omului și asta e și mai mult acest aspect e și mai întărit uh, în noua legislație. Și ce începește mijloacele Întotdeauna am spus că modalitățile de migrație legală pot fi îmbunătățite. Începește PNR și Claude poate confirma. Vă vom uh, informa în detaliu chiar de săptămâna viitoare pe acest subiect. Acum începește celebra scrisoare. Această scrisoare uh, spune un lucru evident. Clarifică regimul operațional care se aplică operațiunilor de salvare uh, conform legislației internaționale și europene. Sunt sigur că ați uh, discutat aceste detalii ieri cu domnul Lejeri, uh, directorul executiv al Agenției de Pazei de Coastă și de Frontiere Europene. Sunt gata să avem o discuție politică pe această temă cu dumneavoastră și cu colegii noastre. Regulamentul Dublin uh, trebuie uh, adoptat. Migrația și securitatea nu ar trebui să fie exploatate în scopuri politice. În ce privește situația în unele centre de primire, vă împărtășesc punctul de vedere și opinia că situația trebuie să fie adusă la standardele Uniunii Europene. De asemenea, vreau să-i mulțumesc lui uh, Peter pentru activitatea excepțională și pentru angajament, deși acum el a trebuit să plece. Domnule Gomez, uh, discursul lui, stigmatizarea, populismul, într-adevăr, distrug și subminează democrația. vom uh, ne va lipsi pasiunea dumneavoastră. Sperăm ca și din noul noastră rol să luptați pentru a da mai multă putere comisiei. Un, un comentariu important pe care l-ați făcut, doamna Chinicidiu, în ce privește rolul crucial pe care îl joacă ONG-urile în ce privește imigrația. Comisia a reamintit că legislația europeană nu este menită să criminalizeze uh, asistența umanitară. Evaluarea pachetelor privind facilitatorii adoptate de Comisie în 2017 arată o lipsă de do- dovezi solide uh, care să susțină nevoia unei reviziuri legislative. Totuși, a identificat și posibile îmbunătățiri, mai ales în ce privește claritatea clauzei uh, excepției umanitare și care uh, recunoaște posibilitatea criminalizării asistenței umanitare ca unul dintre principalele, una dintre principalele probleme. Comisia a început să comunice cu reprezentanții societății civile conform uh, întâlnirii din mai 2018 și continuăm să încurajăm organizațiile societății civile să împărtășească cu noi orice informații relevante din acest punct de vedere. Doamne Vergia, nu, nu vom închide ușa în fața refugiaților. Mă, bucur de progresele privind relocarea. Am dat cifre în legătură cu asta, dar eu am spus deja acest lucru. Avem nevoie să completăm politicile noastre cu reforma sistemului de azil. And I said in the beginning a lot uh, of critical remarks addressed in particular. Știu că am auzit și multe critici astăzi. Uh, ele se adresează în mare parte statelor membre. Credeți-mă că, pe baza experienței acumulate în ultimii ani, sunt de acord cu multe din aceste critici, cu unele dintre ele. Însă, să nu uităm că realizările noastre, ale tuturor, în domeniul cooperării între Parlament și Comisie în următorii patru ani și jumătate, să nu uităm că situația s-a îmbunătățit foarte mult pe teren. Ne amintim uh, cum uh, erau lucrurile acum patru ani și jumătate. Situația nu mai este aceeași. V-am dat uh, în prezentarea introductivă mai multe date concrete nu le voi repeta. O criză a migrației și a securității foarte grave a fost transformată într-un catalizator pentru adoptarea unor politici care um, se asigură, garantează că Europa este mai uh, pregătită să facă față provocărilor viitorului. Trebuie să încercăm cu toții să finalizăm uh, politica uh, cuprinzătoare a Uniunii Europene în domeniul migrației și securității. Vă sunt cu adevărat recunoscător pentru cooperare. Înțeleg uh, diferitele abordări ideologice, însă noi ne-am bazat politicile pe pragmatism. Dacă nu am fi făcut ce am făcut până acum, am fi tot în criză acum și nu mai suntem. Dacă propunerile noastre au fost adoptate și susținute de toate statele membre, dacă ar fi fost susținute de toți, uh, Europa ar fi fost mai bine pregătită pentru viitor, pentru că Vrem, nu vrem, migrația este un fenomen care nu va dispărea mult timp de acum încolo și nu știm ce ne rezervă viitorul. Acesta a și fost obiectivul nostru, să adoptăm o strategie care să rămână în picioare și în fața provocărilor viitorului. Nu știu dacă situația va fi uh, sau nu uh, mai dificilă. Probabil că da, în următorii ani și nu știu dacă viitorul Parlament va fi în măsură să coopereze în același spirit uh, de încredere cu noua comisie. Accept unele dintre criticile, criticile dumneavoastră. Uh, sunt de acord că am fi putut să facem mai multe, dar sunt sigur că cei care ne-au criticat vor regreta că nu veți mai avea o astfel de comisie pe viitor. Nu uitați uh, ce vă spun și faceți tot posibil pentru a apăra politica pe care am adoptat-o cu toții și uh, ca și valorile și principiile pe care ne-am construit politice, pentru că aceasta este răspunderea noastră comună. Am lucrat împreună în spiritul încrederii și ne-am bazat politicile pe solidaritate și răspundere, pentru că avem cu toții aceleași valori care sunt în joc acum și care vor fi și mai amenințate în anii următori. Mulțumesc foarte mult pentru sprijin, pentru ce ați făcut în, de-a lungul timpului și aștept cu interes să mai lucrăm împreună în următoarele patru luni. Mulțumesc! Okay, thank you, Commissioner. Barbara, you looking... Uh... Mulțumesc, domnule comisar. Barbara, dorești să intervii? Da, nu am primit uh, răspunsul la întrebarea este sau nu Libia o țară sigură pentru debarcări? Mulțumesc! Am să vă spun. Chiar acum am să vă spun. Doamna Pirelin, Libia situația este haotică. Nu am stabilit uh, un parteneriat uh, solid cu această țară, pentru că interlocutorii noștri sunt foarte slabi. Și mulțumită contribuției țării dumneavoastră, Italia, am reușit măcar să cooperăm cu guvernul legitim. Însă nu este suficient. Libia rămâne paradisul uh, traficanților și contrabandiștilor și imaginile care vin de acolo sunt uh, rușinoase pentru noi toți. Însă Uniunea Europeană și-a făcut treaba. Noi, am, uh, noi cooperăm cu, în mod foarte eficient cu OIM și cu UNHCR, cu Comisariatul pentru Refugiați. S-au salvat până acum multe vieți, din păcate, însă situația este încă foarte gravă acolo. Știți că sunt printre cei care au vizitat uh, Tripoli, nu m-am întâlnit cu niciun deputat acolo, să știți. Mergeți acolo să vedeți cum e. Noi pe asta ne concentrăm, pe salvarea de vieți Încercăm să încurajăm pe acești oameni disperați să meargă înapoi acasă cu, uh, prin cooperarea cu uh, Nigerul și uh, cu alte țări. Dar ca italieni știți mai bine cum stau lucrurile. Întotdeauna ați știut ce se întâmplă în Libia în ultimele 4, deci 4 secole, nu numai acum. Noi avem prioritatea de a salva vieți omenești, de a-i proteja, mai ales pe cei slabi, vulnerabili pe teren și să le furnizăm asistența umanitară necesară și o facem cooperând cu organizații internaționale. Să sperăm că Libia va reveni la stabilitate, pentru că atât timp cât, societ- cât uh, situația este volatilă, cum este acum, este dificil. Interna- comunitatea internațională are această răspundere. Dacă ar fi fost sarcina noastră, am fi putut să o facem, însă comunitatea internațională are foarte mare răspundere față de Libia. Trebuie să uh, facă uz de toate instrumentele de care dispune pentru a uh, rezolva uh, acolo situația. Nu vom rezolva situația astăzi aici n-ar fi libe dacă n-am uh, termina în această notă uh, care ne divizează pe toți și în legătură cu subiectul cel mai dur. E finalul clasic la noi în comisie, deși pot să spun că uh, doamna Spinelli uh, a făcut multe lucruri rele în viața ei, numai că pentru 400 de ani de oprimare a libienilor, să știți că nu este vinovată. A făcut și lucruri bune. Să știți, domnule comisar, că și eu am fost uh, în Libia și am văzut uh, situația înfiorătoare. Oricum, ne caracterizează, întotdeauna terminăm așa. La nivel personal, uh, așa cum ați spus și dumneavoastră, mult mai frumos decât mine, domnule comisar, am trecut alături acești, de acești cinci ani incredibili. Da, probabil că pe viitor comisia va fi Uh, mult mai rar decât cea de până acum. Știm cu toții uh, în uh, sufletele noastre că situația va fi mai rea pe viitor. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care, în numele tuturor deputaților noștri din toate orientările politice pentru cooperare. Domnule comisar, dumneavoastră ați venit cel mai des și ați muncit cel mai intens la dialogurile cu noi. Cred că unor chiar v-au plăcut discuțiile noastre politice, în secret cred că v-au plăcut și mă îngrijorează puțin acest lucru. Dar am să vă dau cuvântul final, dumneavoastră, domnule comisar. Înainte să vin astăzi aici, am uh, citit uh, ce v-am răspuns la audiere, la întrebarea acum patru ani și jumătate. Pot să vă spun că mi-am uh, îndeplinit toate angajamentele asumate în um, acea prezentare inițială din fața dumneavoastră, deci uh, am um, conștiința împăcată, cred că putem face mai multe, însă prioritatea noastră este să susținem și să protejăm valorile, um, valorile pe care se credită Uniunea Europeană. Da, uh, ai răspuns în fața noastră până în ultima clipă. Vreau să mulțumesc uh, echipei noastre, Sofiei și tuturor colegilor care au fost aici. Mulțumesc încă o dată, domnule comisar, și vă mulțumesc, dragi colegi, pentru întrebările adresate. Vă mulțumesc, mult noroc pe viitor. Mulțumesc încă o dată. Colleagues, we have um, just one more point, um, which starts a little bit late, but it's... Dragi colegi, mai avem un singur punct uh, care începe cam târziu, dar uh, este un punct introdus la cererea coordonatorilor. Este vorba de schimbul de opinii cu Kieran McCart, care este uh, purtătorul de cuvânt al campaniei Time for Truth, timpul pentru adevăr, Vă rog să veniți la prezidiu. Kieran Să vă explic, uh, domnul McCain uh, reprezintă inițiativa Time for Truth. Uh, a fost o inițiativă lansată în Irlanda de Nord, având în vedere conflictul, pentru a ajuta familiile să facă față trecutului. Îmi pare rău că începem o discuție pe marginea acestui punct târziu. Kieran, când dai uh, cuvântul, îți spunem bun venit călduros și te rog să uh, îți faci uh, prezentarea. Thank you very much to the chair and to the committee for... Mulțumesc foarte mult domnului președinte pentru că m-a invitat la acest schimb de opinii pentru că ne dă ocazia de a ne strânge susținere pentru această campanie. După ce mă voi introduce, vă voi prezenta și vă voi spune ce facem cu această campanie, timp pentru adevăr, vă voi arăta ce s-a întâmplat cu familiile care au trecut prin experiențe tragice în uh, Irlanda, O să vă dau și mai multe informații actuale despre moștenirea istorică a Irlandei și vă voi prezenta mai multe cazuri legale. S-a vorbit despre lipsa de acțiune a autorităților uh, britanice și dacă aveți întrebări o să pot să răspund în numele familiilor care au fost implicate aici. Numele meu este Kieran McCarch și sunt uh, nepotul lui Kathleen și John Kathleen a fost una dintre civilii omorâți pe 4 decembrie 71 în războiul din Irlanda, printre că ei doi copii au murit. Bunicul meu a fost rănit uh, foarte grav, dar a reușit să scape. Masacrul uh, de la McGirls a fost cel mai uh, îngrozitor masacru în războiul din Irlanda. But the British state deliberately blamed the attack on the Irish civilians in the bar au fost, uh, au fost uh, atacați civili într un bar, uh, vinovații sunt încă liberi. Tocmai cei care ar trebui să apere drepturile omului, ai civililor, civililor din bar, au încercat să-i criminalizeze, pe, să-i acuze pe cei care erau prezenți acolo, printre care și bunicii mei. Două generații s-au chinuit aceștia să-și curețe numele însă încă se chine să o facă. Eu sunt uh, și managerul altei organizații caritabile uh, care este um, finanțată de programul Peace for din partea Uniunii Europene și victime pentru supraviețuitori um, și sunt și um, reprezentant al campaniei Time for Truth. Această campanie a fost uh, creată la începutul anului 2018 de către uh, familiile uh, care au pierdut uh, membrii în timpul conflictului și care aveau senzația că vocile lor nu sunt ascultate. Ne unesc experiențele comune și suferințele cauzate de faptul că guvernul britanic nu poate um, gestiona moștenirea conflictului din Irlanda. Mm, toate părțile au un rol de jucat dar autoritățile britanice au datoria de a-și face uh, uh, treaba în fața cetățenilor. Nu ar trebui ca victimele să fie uh, ierarhizate. Cu toții ar trebui să fim egali în fața legii. Uh, familia noastră consideră că suntem mai puternici împreună dacă ne uh, luptăm pentru trei obiective principale care ar aduce beneficii tuturor uh, celor impactați de conflict. În primul rând, cerem uh, implementarea acordului uh, și uh, implementarea unui mecanisme uh, pentru a face față trecutului. Uh, partidele din Nord și guvernul irlandez și britanic au convenit asupra acestui lucru încă în 2014, dar situația este cea care este azi. În al doilea rând, cerem să se financeze în mod adecvat sistemul de anchetă al moștenii conflictului, așa cum a spus și ministrul justiției. Și, trei, cerem ca um, mediatorul uh, din cadrul poliției să fie finanțat în mod adecvat. Acest uh, lucru uh, oferă familiilor măcar o fărâmă de speranță că se va face dreptate și că se va găsi adevărul. Um, chiar și astăzi, dacă s-ar implementa aceste lucruri, ar fi necesar 2 ani pentru ca lucrurile să înceapă să funcționeze adecvat. Um, în februarie 2018, 7.000 de oameni au ieșit în strada, în străzi, în Belfast în, uh, și peste tot în Irlanda Nord pentru marșul Time for Truth. Familiile și susținătorii noștri au, uh, ne-au ajutat să strângem 15.000 uh, dintre răspunsurile um, transmise la birourile noastre în octombrie 2018. Am colectat până acum mii de semnături și uh, în, pentru sem- pentru susținerea celor trei obiective. Autoritățile britanice însă nu și-au schimbat poziția. Mulțumim Martinei Anderson, uh, deputat european. Am vizitat atât Bruxelles cât și Strasburg pentru a informa deputații europeni și ne-am întâlnit și cu uh, comisarul pentru drepturile omului. Au trecut șase luni de când uh, s-a încheiat procesul de consultare, însă guvernul britanic nu ne-a răspuns oficial. Uh, mie mi s-a spus că vom avea un răspuns în ianuarie, săptămâna trecută. Mi s-a spus că mai durează câteva săptămâni, însă nu s-a dat o dată clară. Ne îngrijorează faptul că e posibil să se întârzie și mai mult iar secretarul de stat uh, britanic pentru Irlanda de Nord și ministrul apărării, Gavin Williamson, uh, ne fac să credem și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu uh, întârzierea. Um, teroriștii s-au făcut vinovați de conflictele din Irlanda de Nord. Tot ce a făcut însă poliția și armata nu sunt considerate um, infracțiuni ei uh, își respectau ordinele. Aceste observații uh, a lui Bradley au rănit foarte multe familii și acelea care și-au pierdut copiii din cauza soldaților britanici și uh, aceia care și-au pierdut rude din cauza agenților statului. Chiar dacă în 24 de ore oamenii s-au scuzat, răul deja a fost făcut prin aceste declarații. au fost introduse, au fost votate legi care protejează soldații uh, care erau vinovați de crime în Irlanda de Nord de um, a fi puși sub acuzare pentru că i-au uh, luptat în alte zone, precum Afganistan. La aproape 48 de ani după ce um, oamenii um, au fost omorâți de armata britanică. Uh, după uh, masacrul din Derry, din uh, Bloody uh, Sunday, lucrurile încă nu au fost rezolvate. Asasinarea 14 cetățeni nevinovați și neanarmați nu a fost rezolvată. Suntem împotriva ideii de a introduce amnistie pentru forțele armate, pentru că asta ar elimina orice posibilitate de justiție. În ultimii ani, Guvernul uh, pare să dea înapoi, dar totuși răul este făcut. Recent, uh, Comitetul uh, de Ministri, Consiliul European al Ministrilor a criticat guvernul britanic pentru că nu își îndeplinește obligațiile în ce privește aceste probleme istorice și a cerut guvernului să încheie investigațiile și cazurile de uh, pușcări mortale ale cetățenilor. acordul de acum patru ani încă nu a fost pus în practică. Este inacceptabil că sute de familii uh, trebuie să accept, aștepte în continuare și nu au acces la uh, informații și nu se investigează uciderea rudelor lor. Uh, incapacitatea guvernului britanic de a rezolva problemele trecutului în Irlanda de Nord sunt absolut vizibile. Uh, și două cazuri recente sublinează această încălcare a drepturilor omului. Curtea Supremă a decis că statul britanic trebuie să ofere o investigație în uh, asasinarea lui Pat Finnegan, uh, avocat uh, pentru drepturile omului. Nu numai că agenții statului britanic au, l-au ucis pe domnul Finnegan, dar conform, acord, conform convenții, articolul 2 din Convenția pentru Drepturile Omului, nu a oferit o investigație uh, promptă și rapidă a acestei crime acum 30, de acum 30 de ani. Acum câteva săptămâni, într-un caz în care sunt și implicat, familia lui Gene Smith Campbell a câștigat uh, într-o decizie uh, foarte importantă împotriva uh, poliției uh, Gina era uh, o mamă uh, singură, civilă și a fost împușcată fără niciun motiv în iunie 1972. Poliția i-a spus tot timpul că a fost ucisă de uh, luptători IRA, dar arhivele pe care le-am uh, descoperit la Londra dovedesc că ea a fost de fapt ucisă de armata britanică și de forța militară de reacție, o, o unitate clandestină a armatei britanice care a omorât o grămadă de civili și a rănit o grămadă de civili în anii 70 în uh, Irlanda de Nord. Curtea de apel de la Belfast a spus că ELB, LIB nu poate uh, face o investigație corectă uh, privind această crimă și că ea nu a reușit să facă orice investigație, inclusiv în cei patru ani în care familia avea un caz juridic împotriva statului. Șeful poliției a fost, uh, i s-a cerut de către curte uh, să face o investigație independentă de către o echipă independentă de investigatori. Asta are implicații foarte mm, importante pentru multe din cazurile noastre și campania noastră, pentru că familiile nu au avut niciodată încredere în uh, aceste investigații și aceste cazuri subliniază de ce uh, crearea unei uh, instituții care să investigheze aceste crime istorice este absolut imperativă. Mai mult, cred că strategia statului, guvernului britanic și începește această moștenire a trecutului, până acum a fost una coerentă. Ei au urmat trei principii. Uh, să nege, să amâne și să îngroape lucrurile. Au negat uh, atâta timp cât au putut orice uh, lucru, uh, au eliminat investigația, sperând că autorii campaniilor vor muri de bătrânețe și aceste campanii vor da greș și, în fine, autoritățile britanice și poliția au n-au au ascuns dovezi chiar tribunalelor și ombudsmanilor și uh, vă reamintesc că armata britanică a dat o bază de date masivă guvernului acum 10 ani și din acesta s-au descoperit foarte multe chestiuni și dovezi legate de implicarea diversilor funcționari guvernamentali în aceste crime în ultimii ani uh, depozitul s-au descoperit noi informații în dosarele armatei. Sunt milioane de dosare legate de acest conflict. Mă tem că abia anul trecut, în februarie, a existat un incendiu neexplicat la una din bărăcile armatei britanice în care s-au pierdut foarte multe informații și dosare. Uh, Cred că uh, nu, familia noastră nu pot avea încredere în poliție dacă nu avem uh, niciun fel de schimbare dată unde din partea lor. De aceea cerem uh, implementarea principiilor acordului de la Stormont House, acordul de pace și cerem să nu mai fie blocate eforturile ombudsmanului din Irlanda de Nord. Familiile noastre sunt primele care suferă uh, din cauza moștenirii trecutului. Cei care suferă cel mai mult uh, uh mor fără să aibă vreo speranță că justiția se va face vreodată și, cum spuneam, uh, pentru a încheia... Take this opportunity to ask for a motion for resolution on the Time for Truth campaign and our three simple objectives, which can, if constituted uh, fairly, benefit all victims and survivors in the north of Ireland.